Bună ziua, vă urez uh, bun venit la reuniunea Comisiei de Control Bugetar. Aveți în față ordinea de zi, de asemenea cont news în care găsiți limbile disponibile. Nu am primit niciun fel de solicitări de modificare a ordinii de zi. Așadar, putem începe direct cu punctul 3 de pe ordinea de zi raportul OLAF pe 2015, al 16-lea raport al Oficiului European de Luptă Antifraudă. Doresc să-l salut pe domnul director general Kessler și pe responsabilii de la conducerea OLAF. Raportoarea noastră este doamna Pitera. Domnule Kessler, vă dăm imediat cuvântul pentru prezentare. Von here. Ok, danke. Uh, buon pomeriggio. Bună ziua tuturor! Ați uh, primit... Nu. Haideți să vorbesc engleză. Ați primit raportul anual al OLAF, care a fost uh, transmis instituțiilor și mass mediei pe 31 mai. Uh, mă bucur că astăzi mă aflu aici pentru a vi-l prezenta și dumneavoastră. Aveți uh, copii ale raportului la dispoziție la intrarea în sală. Am puține minute pentru prezentarea mea, așa că voi prezenta doar câteva dintre principalele elemente, am doar patru slide-uri. În rest, vă las să citiți textul, care este de peste 40 de pagini și, bineînțeles, vă stau la dispoziție pentru a răspunde la întrebări. Anul acesta Am încercat să facem uh, raportul uh, cât mai uh, ușor de comunicat și am adăugat noi cifre care pot prezenta interes pentru deputat și pentru toți partenerii noștri. Este de datoria noastră să raportăm rezultatele Olafului, deci este Datoria Olafului să uh, prezinte raportul său anual. E vorba aici de control, de transparență, uh, în ceea ce privește performanțele noastre. Dar um, în raport prezentăm și modul în care cooperăm cu partenerii, adică cu instituțiile europene și cu autoritățile din statele membre în lupta împotriva fraudei. Deci, raportul este grăitor și în legătură cu aceste relații de cooperare. Și, în al treilea rând, raportul se referă la fraudele împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene. Deci, sunt, uh, putem uh, structura acest raport în cel puțin trei capitole de interes pentru dumneavoastră. Dacă începem cu Prima, primul capitol și anume performanțele Olafului în domeniul anchetelor. Aveți aici uh, un grafic și un tabel, aveți mai multe detalii în raportul scris. Eu vă atrag atenția acum doar asupra acestor tabele Uh, care rezumă datele um, și prezintă performanțele um, din anchete ale Olafului în ultimii 8 ani. Vedeți că anul trecut am menținut nivelul ridicat de performanță um, deci, uh, per, care a fost uh, caracteristica ultimilor patru ani. Anul trecut a fost an record în istoria Olafului în ceea ce privește numărul de anchete finalizate, și anume 304. Au scăzut puțin anul trecut numărul anchetelor deschise și numărul anchetelor, numărul recomandărilor uh, realizate a rămas constant și este ridicat. Tabelul din partea de jos al slide-ului uh, este interesant. Am comparat performanțele de anchetă ale Olafului din ultimii din cei patru ani dinainte ale organizării cu cei patru ani de după reorganizare. După cum știți, uh, am realizat o reorganizare internă a OLAFului la 1 ianuarie 2012. Deci, acum putem compara performanțele de dinainte, ultimii patru ani înainte, cu uh, cei patru ani de după această reorganizare și aveți rezultatele aici în tabelul din partea de jos a slide-ului. Putem spune, deci, uh, cu ușurință, dacă adăugăm cifrele, făcând o comparație simplă, că aproape ne-am dublat capacitatea de anchetă. Vedeți numărul recomandărilor um, din cei patru ani de după reorganizare uh, a crescut cu 83% față de numărul recomandărilor din cei patru ani dinainte de reorganizare. Numărul anchetelor finalizate a crescut cu 93%, numărul anchetelor deschise a crescut cu 86% și numărul selecțiilor finalizate a crescut cu 57%. E vorba de 5800 astfel de selecții finalizate. Numărul lor depinde de uh, cantitatea informațiilor care ajunge la noi, care este în creștere, dar nu depinde de noi. Deci putem spune că Acum avem uh, date statistice care arată că Olaful a atins un nivel uh, de vârf de performanță în ultimii patru ani și să în același timp a redus cu 18% durata anchetelor. Și am ajuns și am făcut aceste lucruri cu uh, un număr minim de angajați, 482 anul trecut. Uh, aveți uh, pe pagina 36 a raportului scris detalii în legătură cu personalul. Aveam 468 de funcționari în 2009, 440 în 2013, anul trecut 422. Deci cu mai puține resurse am reușit să ne dublăm activitatea în mai puțin timp. Și trecem la slide-ul următor. Aveți aici un rezumat. În, bineînțeles, în raportul scris aveți mult mai puține detalii. E vorba aici de modul în care am cooperat cu autoritățile judiciare la nivel național, în, în tabelul de sus și cu instituțiile pentru punerea în aplicare a recomandărilor disciplinare um, în partea de jos, în tabelul de jos raportul uh, scris, aveți uh, mai multe detalii legate de primul tabel, rezultatele pentru fiecare stat membru. Mm, am uh, prezentat și datele fără anchetele din cadrul SAPARD. Deci, fără anchetele privind finanțarea programelor de preaderare, uh, unde în anii precedenți uh, avem un număr destul de mare de uh, cazuri din România și Bulgaria. Deci, fără cazurile SAPART, am am găsit um, numărul cazurilor um, care decizia a fost aplicată, a fost de 52%. Vedeți uh, în al doilea um, tabel câte recomandări uh, am transmis fiecare instituții și câte au fost apoi urmate de acțiuni din partea acestor instituții. Dacă trecem la slide-ul următor, acesta este Um, este o nouă statistică pe care am introdus-o anul acesta și vă, permit, vă, vă propun să studiem această tabelă. De altfel, în raportul scris aveți două astfel de tabele. E vorba de impactul financiar al acțiunilor noastre de anchetă. Deci, în dacă facem legătură cu anchetele din statele membre. Aici uh, am uh, studiat situația fondurilor structurale și fondurilor din agricultură. Vedeți, pentru fiecare stat membru, câte fraude au fost detectate sau neregularități au fost raportate de statele membre și care a fost uh, Uh, impactul financiar ca procent din plăți în cazul fiecărui uh, stat membru. Deci nu doar numărul uh, cazurilor, dar și impactul acestora ca procent din fondurile primite de țara respectivă. Deci cât la sută din cazuri sau cât din valoarea um, ajutorilor privite au fost cazuri detectate de statele membre și câte au fost cazuri detectate de OLAF. Sunt uh, date interesante pe care le-am uh, uh, extras din rapoartele statelor membre și cu cât mai mult raportează date statele membre, cu atât arată capacitatea acestuia și voința acestuia de a face controlele respective pentru unele state membre poate este dificil, dureros să detecteze aceste cazuri pentru că, pentru că apoi trebuie să recupereze fondurile. Uh, și uh, putem observa că există diferențe mari între statele membre. cele două coloane din dreapta um, aveți cifrele pentru anchetele Olafului din statele membre respective, tot în domeniul fondurilor structurale și al fondurilor din agricultură. Deci vedeți câte anchete pentru fiecare stat membru s-au încheiat cu recomandări și vedeți și care a fost impactul financiar al um, acestor anchete ale OLAF-ului în fiecare stat membru, care a fost impactul financiar al OLAF-ului, deci ca um, sumă um, echivalentă acestor recomandări. Și vă atrag atenția asupra totalului, media pentru Europa este de 0,42%. Deci, 215 anchete ale OLAF-ului, în total în anii 2013 și 2015 și pentru statele membre și achitele statelor membre și pentru anchetele Olafului. Deci, activitățile tuturor serviciilor de anchetă, de control și audit din statele membre în ultimii trei ani, în aceste domenii, au dus la recuperarea a 1,90% în medie din fondurile uh, alocate statelor membre. Și în, același, în, același an, în aceiași ani, activitatea OLAF-ului, deci a celor 200 de persoane care fac anchete la OLAF, uh, au impactul financiar al activității OLAF-ului a fost în medie de 0,42% din uh, fondurile cheltuite. Deci OLAF-ul cu 200 de angajați a a avut un impact financiar în valoare de sau care reprezintă 22% din impactul financiar al tuturor serviciilor de anchetă ale statelor membre din Uniunea Europeană. Cred că acest lucru arată că impactul financiar al Olafului uh, reprezintă mai mult de o cincime, aproape un sfert uh, din uh, impactul anchetelor tuturor statelor membre. Deci este, cred, un impact semnificativ. Și trec la ultimul slide pentru că știu că nu mai am timp. Întotdeauna sunt în criza de timp când vin la Parlament și nu numai. Deci câteva cuvinte um, în concluzie. Deci rezultatele Olafului uh, au fost pozitive în ultimii patru ani după reorganizare, așa cum am arătat pe primul slide. O altă concluzie din um, raport și în experiența noastră este faptul că tendința cea mai îngrijorătoare pe care o observăm este creșterea uh, delictelor uh, financiare complexe transfrontaliere care sunt greu de detectat și de anchetat de către autoritățile naționale din cauza abordării naționale fragmentate. O altă concluzie este, se referă la limitele cadrului juridic al anchetelor Olafului, care nu ne permit să um, avem anchete mai eficace. După cum știți, Olaful nu are acces direct la informații bancare și asta ne îngreunează puțin uh, viața în uh, um, anchetele financiare. Um, martorii uh, se prezintă în fața Olaf, Olafului pe bază voluntară și temeiul juridic legat de Olaf în statele membre este învechit și complicat. În fine, având în vedere natura transnațională a fraudelor uh, uh, care sunt uh, de proporții europene, avem nevoie de o autoritate europeană care să fie capabilă um, nu doar să ancheteze aceste cazuri, dar și să le urmărească în justiție, deci avem nevoie de procurorul, de procuratură europeană. Eh, dar eh, cunoașteți această problemă pentru că ați mai discutat-o în comisia dumneavoastră. Mă opresc aici cu prezentarea mea și vă stau la dispoziție eh, pentru a răspunde la întrebările membrilor. Mulțumesc pentru acest raport interesant și pentru veștile bune care sunt atât de bine, atât de bune încât trebuie să ne punem întrebări legate de câștigul de eficiență. Și aș dori să-i dau cuvântul doamnei Pitera, raportoarea, vă rog. a Mulțumesc, președinte. Aș dori să vă mulțumesc foarte mult pentru acest raport. Este al patrulea raport al OLAF după reorganizarea sa, așa că putem deja să facem o evaluare modului în care a fost reorganizată activitatea OLAF-ului. Aș avea nevoie de câteva precizări. În toate raportele, raporturile, raportele anuale, mă scuzați, uh, se spune că s-a putut uh, reduce uh, numărul anchetelor nefinalizate încă. Dacă um, aș dori să știu câte dosare sunt încă, au rămas încă definalizat și în cât timp se sau peste cât timp uh, uh, vor fi finalizate aceste dosare? Altă întrebare. În raportul anual se spune că în 2015 a fost din nou posibil să se reducă durata totală a anchetelor. Dar la pagina 16, punctul 8 și 9, se spune doar că S-a scurtat faza de selecție, dar uh, anchetele propriu-zise durează mai mult. Cu, uh, s-au lungit practic anchetele cu un uh, cu o lună uh, față de uh, situația precedentă. Și chiar într-un anumit caz, uh, ancheta a fost lungită chiar cu, a, a durat trei luni mai mult. O altă întrebare. Um, din 1442 um, de uh, plângeri au fost respinse în faza de selecție. De ce uh, se resping atât de multe plângeri? Unele plângeri sunt respinse pentru că s-a depășit uh, termenul de, pentru a interveni, deci cele două luni în care uh, pot uh, demara procedurile, iar în 2014 Comitetul de Supraveghere al OLAF a identificat uh, faptul că um, din cauza termenelor foarte scurte, um, nu s-au putut demara rapid aceste evaluări și Olaful face, deci cum face Olaful aceste selecții? Cum uh, um, clasificați aceste plângeri în funcție de la organele de la care le primiți? Apoi, în raport citim că în 2015 s-au primit 6, S-au făcut anchete în valoare de 619 milioane. Creșterea sumei se nu, s-au sequestrat active în valoare de 619 milioane. Uh, se spune că s-a obținut uh, acest rezultat grație unei colaborări mai bune cu uh, autoritățile naționale și ameliorării anchetelor externe. au crescut uh, um, numărul uh, așa numitelor joint operations, deci operațiunilor comune. Aș dori să știu de ce există diferențe atât de mari între um, succesul uh, celor două tipuri de operațiuni, de cele exclusiv europene și cele în colaborare cu statele membre. În pagina 21 din raport putem citi că ombudsmanul european a deschis uh, trei, uh, a avut trei uh, studii în legătură cu operațiunile OLAF în 2015 și um, una a fost deja finalizat în 2015. Deci, aș dori mai multe informații în legătură cu uh, Uh, aceste anchete ale mediatorului sau al ombudsmanului. Apoi, o altă problemă uh, ați semnat un acord de cooperare administrativă cu Angola, cu uh, Moldova și cu Senegalul. Puteți să-mi spuneți de ce ați semnat acorduri tocmai cu aceste țări? În 2015, statele membre au transmis Olafului 65 de informații, dosare uh, în legătură cu bănui, bănuieli sau de, de corupție. Uh, sunteți, uh, dumneavoastră spuneți că sunt informații extrem de utile dar totuși au fost cele mai puține astfel de cazuri uh, uh din ultimii ani, aproape jumătate de numărul uh, uh, dosarelor dinainte de uh, reorganizarea activității dumneavoastră. Puteți să-mi uh, spuneți care este motivul acestei reduceri a denunțărilor din partea statelor membre pentru corupție? Apoi, uh, Comitetul de Supraveghere al OLAF uh, a fost uh, convocat pentru a monitoriza operațiunile OLAF Deci pentru a, um, a realiza o supraveghere independentă de activitatea Olafului. ului Articolul 15, liniatul 1 din regulamentul oraf ului spune că Comitetul de Supraveghere trebuie să monitorizeze evoluția situațiilor atunci când vine vorba de garantarea respectării aspectelor procedurale din anchetele OLAF-ului. Dar acest comitet de supraveghere se plânge de faptul că nu reușește să obține acces la diferitele anchete și spune că a primit doar cazuri uh, doar din când în când. Deci se plânge că nu ajung uh, informații, nu-i ajung informațiile care sunt necesare în exercitarea funcțiilor sale. De asemenea, Comitetul de Supraveghere spune că nu a putut uh, verifica duratele anchetelor pentru că datele au fost transmise în mod fragmentar. De asemenea, Comitetul de Supraveghere se plânge de faptul că, practic, în 2014 doar unele dintre deciziile concrete luate au fost puse în aplicare. De ce există această diferență între uh, numărul deciziilor pronunțate și cele care sunt apoi puse în aplicare? Uh, și conform articolului 15 liniatul 8 din regulamentul birou al Olafului, Comitetul de Supraveghere secret și Secretariatul uh, are o legătură, nu, secretariatul Olafului are o legătură funcțională cu Comitetul de Supraveghere, dar membrii secretariatului sunt sub autoritatea directorului general al Olafului. Această situație a dus la o serie de conflicte de interese deja și de altfel chiar Comitetul de Supraveghere uh, în 2012 s-a plâns de un astfel de conflict de interese. Practic, uh, cei din secretariat primeau ordine contradictorii pe baza uh, deciziei Parlamentului și Consiliului 883 din 2013 în legătură cu secretariatul și, uh, în, și în legătură cu, uh, secretar, cu um, relațiile aceste, acestuia cu uh, Comitetul de Supraveghere, uh, mijloacele financiare de care uh, a beneficiat secretariatul uh, Comitetului de Supraveghere va avea propria linie de finanțare bugetară și uh, va trece din, din organigrama Olafului la în organigrama Comisiei Europene. În ceea ce privește pachetul de compromis uh, din urma negocierilor interinstituționale, uh, Um, acest pachet uh, va fi votat data viitoare la următoarea reuniune a Comisiei Cont. Ce părere aveți despre această soluție? Și cum putem evalua colaborarea actuală a OLAF-ului cu um, Comitetul de Supraveghere? Cum se poate ameliora uh, această relație? O altă întrebare. Câte cazuri uh, au fost, uh, câte anchete au fost încheiate cu Um, recomandări făcute, pentru că nu menționat acest lucru în raportul pentru 2015. Spuneți doar că 47, în urma doar 47% din cazurile denunțate de autoritățile naționale au făcut obiectul unor proceduri judiciare. De ce? Ce s-a întâmplat cu ceilalți 53% din cazuri? De ce acestea nu au făcut obiectul unor proceduri judiciare? Din cauza lipsei de dovezi suficiente? pentru uh, a acționa în justiție din lipsă de documente? Pentru că rămân pendinte, practic, 53 uh, de dosare. Și Aș dori să știu de asemenea dacă printre uh, situațiile în care nu s-a putut acționa în justiție E vorba de aspecte care privesc strict chestiuni financiare. Aș dori să știu dacă ați putea găsi indicatori care să, ne, să vă permită să uh, ne arătați care este situația. Deci nu doar cât de repede ați încheiat anchetele, dar și modul în care le-ați, uh, le gestionat. Uh, poate în cooperare cu Comitetul de Supraveghere ar fi posibil să se um, prezinte și astfel de informații în legătură cu aceste coordination cases, care sunt uh, cazuri uh, de care s-au ocupat uh, autoritățile naționale și în legătură cu eficacitatea executării deciziilor financiare ale OLAF-ului. Mulțumesc! Domnule director general, iată o seamă de întrebări. Că dacă nu puteți să ne răspundeți la toate acum oral, ne puteți da răspunsuri și în scris. În orice caz, vă dăm cuvântul. Posso parlare in italiano? Sì. Ah, una volta. Pot să vorbesc italiană? Ce bine. Măcar de data aceasta. Am 10 întrebări. în ordine uh, în care mi-au fost puse aceste întrebări. Deci, uh, câtă întârziere avem și când se va încheia uh, dosarele încă uh, în studiu? Uh, nu, nu am o cifră exactă. Pot să vă spun că indicatorul pe care îl avem la dispoziție se află pe pagina 15. Aveți procentul din anchete deschise care durează mai mult de 20 de luni. După cum vedeți, durata media a anchetelor este 18-19 luni. Funcționează. Și de obicei vorbesc destul de tare, spune vorbitorul în engleză. Deci, uh, nu prezentăm doar durata media a anchetelor, care, după cum am spus, este de 17-18 luni, ci pentru a prezenta date cât mai complete și pentru a răspunde la întrebarea doamnei raportor și procentul din anchete care sunt încă deschise și care depășesc durata de 20 de luni. După cum vedeți aici, aveți uh, uh, mm, situația pe 8 ani, vedeți că ne aflăm la un nivel minim istoric și anume 22% la sfârșitul anului trecut. Deci la sfârșitul anului trecut doar 22% din anchete durau mai mult de 22 de luni în timp ce înainte de reorganizare 36, 40 și așa mai departe la sută și după reorganizare între 22% și 30% anul trecut, săptămânii trecut 22%. Deci putem considera că după 20 de luni anchetele sunt întârziate, să spunem, în anumite cazuri nu am, noi, de fapt, nu avem un uh, prag, uh, un termen limit uh, pentru a încheia un anchet, o anchetă. Dacă durează 4, 3 ani, durează 3 ani. Dacă durează 4, asta e. Unele anchete includ, sunt, implică țări terțe și sunt complicate prin natură, așa că durează mai mult. Dar doresc doar să spun că, după cum vedeți, Uh, avem numărul cel mai mic de anchete de durată din istoria Olafului în momentul de față. Dar, bineînțeles, există în continuare anchete care durează pe mai mult de 20 de luni, dar cred că suntem pe drumul cel bun în ceea ce privește durata anchetelor. Apoi, a doua întrebare. Spuneți că s-a uh, că spunem că s-a redus durata anchetelor, dar în realitate este mai mare. Nu știu. Eu am spus că în cei patru ani de după reorganizare, dacă comparăm cu cei patru ani dinainte de reorganizare, s-a redus durata anchetelor cu 18%. La pagina 16 vedeți o serie de date în care găsiți toate răspunsurile în mod foarte transparent. Faza Uh, anchetei anul trecut față de anul precedent a crescut cu două săptămâni în medie, deci între 18,1 luni la 18,7 luni. 0,6 uh, lună înseamnă ceva mai mult de două săptămâni. Deci durata acestei faze este stabilă, dar uh, a scade în continuare faza dinaintea uh, anchetei și anume faza selecției. Deci durata totală este stabilă. După cum am spus, avem mai multe anchete pe rol, închidem mai multe anchete și obiectiv, obiectivul nu este ca în fiecare an să obținem rezultate mai bune decât anul precedent. Eu voi fi mulțumit dacă anul viitor reușim să rămânem la nivel constant uh, cu cel din acest an, cu mai puține resurse, pentru că avem mai puține resurse la dispoziție. De ce sunt atât de multe anchete refuzate, dismissals? și să se, se presupune că există, din întrebare, uh, înțeleg că nu s-a înțeles bine situația. După cum vedeți, în ultimii ani, dar și înainte, am primit din 100 de informații care ajung la OLAF, informații anonime, informații din instituții și așa mai departe, arhivăm sau refuzăm, să zicem, între 75 și 80%. Din ce motiv? O facem conform articolului 15 din regulament, care spune că trebuie să ținem cont de competențele noastre, de Uh, trebuie să vedem dacă există indicii suficiente pentru a deschide o anchetă și, de asemenea, trebuie să ținem cont de Uh, folosirea eficientă a resurselor și de respectarea subsidiarității. Rata um, arhivării este constantă de-a lungul timpului, între 75 și 80%. Dar uh, și numărul anchetelor este constant și în ultimii patru ani este aproape dublu față de în cei patru ani precedenți. Deci, Uh, Olaf face mai multe anchete decât înainte, aproape de două ori mai multe. Și acum urmează neînțelegerea. Eu nu știu dacă Comitetul de Supraveghere a spus-o așa cum a spus doamna raportor. Dacă așa a spus, uh, e o greșeală. Noi nu avem un prag Uh, un termen de două luni pentru a încheia selecția. Viitorul, uh, microfonul vorbitorului se întrerupe. Dacă e nevoie de, de două săptămâni ca să luăm o decizie, luăm decizia în două săptămâni. Dacă durează patru luni, uh, durează patru luni. Asta e. Pot să vă spun că în momentul de față cam în cazul la 95% din, inform, din uh, informațiile care ajung la noi, uh, se ia o decizie în mai puțin de două luni. Iată, în 2015, 95% din cazuri. Deci, uh, majoritatea acestor decizii sunt luate într-o lună și jumătate, dar în 5% din cazuri durează mai mult de două luni să se ia o decizie. Deci, nu se iau deciziile în grabă și nu se arhivează informații numai pentru că nu mai avem timp să ne gândim dacă de- deschidem o anchetă în, pe subiectul respectiv sau nu. Dacă e nevoie de mai mult timp pentru a hotărâ dacă deschidem sau nu ancheta, stăm mai puțin timp uh, și pentru a judeca uh, uh, subiectul, chestiunea respectivă pe merit. Apoi, o altă întrebare. de ce am sequestrat mai puține țigări în urma operațiunilor comune ale vămilor. Pentru că aceste exerciții sunt, uh, au loc în fiecare an în colaborare cu vămile din toată Europa, uh, în uh, diverse domenii, nu doar în cazul țigărilor, în cazul bunurilor contrafăcute, în legătură cu um, evaziunea în domeniul drepturilor vamale, taxelor vamale și în anul precedent a crescut uh, suma pentru că am avut mai multe operațiuni în domeniul țigărilor, dar anchetele Olafului sau ale Olafului în cooperare cu statele membre, vedeți că sunt în număr constant și s-a quadruplat uh, rezultatul în cazul uh, țigărilor uh, sequestrate în 2014. Uh, în legătură cu cazurile care merg spre ombudsman și spre Curtea de Justiție. Sper că doamna raportor și ceilalți deputați au notat cât de puține cazuri sunt transmise ombudsmanului pe an. În medie, um, acum avem 433 de anchete în curs Deci, în fiecare an avem între 400 și 500 de anchete deschise în curs. Dintre acestea, două au ajuns la ombudsman anul trecut. Nu, trei. Într-un caz, ombudsmanul ne dea dreptate și în celelalte două cazuri, a rezolvat situația, nu, obiectivul ombudsmanului nu este să ne dea dreptate. Deci, uh, într-un caz ne-a spus că uh, a, nu trebuia făcut nimic și mai este un caz uh, încă deschis. Deci noi am, din câte știm, nu există alte cazuri. Dacă sunt, ombudsmanul știe acest lucru, dar de obicei când ombudsmanul știe acest lucru, îl pune pe site și chiar ne și comunică. Deci nu cred că sunt alte cazuri, din câte știu eu, pendinte um, la ombudsman în legătură cu noi, pentru că de asemenea ne-ați întrebat de ce am semnat acorduri cu anumite țări. Noi nu avem acorduri de cooperare administrativă cu țări. Noi avem acordări de cooperare administrative cu anumite autorități ale țărilor respective și am semnat astfel de um, acorduri cu Senegalul, cu Angola și cu... Nu, deci nu cu țara. Iată, cu uh, biroul inspectorului general din Angola, cu centrul anticorupție din, național din uh, Moldova și uh, centrul de luptă anticorupție din Senegal. Deci, uh, avem uh, relații de colaborare cu aceste autorități și să nu uităm că aceste acorduri cu țări terțe ne sunt chiar mai utile decât uh, cele cu autoritățile statelor din Uniunea Europeană, pentru că cu autoritățile statelor din Uniunea Europeană colaborăm bine și fără acorduri specifice, dar pentru a colabora cu autorități din țări terțe avem nevoie de uh, acorduri de cooperare. În momentul de față negociem un astfel de acord cu uh, Biroul Național Anticorupție din Ucraina. Dacă dorim să facem anchete în Ucraina și trebuie să o facem în legătură cu folosirea fondurilor europene, nu este suficient să uh, scriem uh, acest caz în, într un anexă a acordului de asociere, avem nevoie de un partener local și cu acest partener trebuie să avem un astfel de acord de cooperare. Și deci am semnat acorduri cu autoritățile din Angola, din Senegal și din Moldova unde se investesc fonduri europene și avem mandat să anchetăm în aceste țări, dar nu putem să anchetăm singuri, avem nevoie de un partener local și de aceea Olaful face acest efort de a găsi parteneri în țările în care trebuie să anchetăm. Mai am încă trei întrebări au uh, scăzut numărul informațiilor primite de la statele membre. Mm, poate pentru că cer ajutorul colaboratorilor mei pentru a răspunde la această întrebare. Am făcut un calcul. Doar din acest an am identificat informațiile Da, din partea statelor membre ehm, s-au primit 94 astfel de informații în trecut și acum doar 65. Nu știu de ce sunt mai puține. Putem întreba statele membre. Putem spune însă un lucru. Statele membre nu au datoria să ne transmite nouă informațiile. Autoritățile statelor membre trebuie să se descurce singure în cazul fraudei și corupției cu fondurile europene ehm, de la ele de acasă. Și trebuie să ne transmită cazul, să ne semnaleze cazul dacă există o dimensiune transnațională sau dacă nu reușesc să rezolve eh, cazul respectiv singure. Așa funcționează subsidiaritatea în Europa. Putem spune că nu toate autoritățile tuturor statelor membre sunt la fel de sârguincioasă în ne, ne transmite cazuri, pentru că dacă ne transmit nouă cazul, noi apoi facem o anchetă și, după cum vedeți, impactul financiar al anchetelor noastre este mult mai mare decât impactul financiar al anchetelor făcute de autoritățile statelor membre. Deci, dacă ne transmit nouă cazurile, um, probabil o să trebuiască să restituim bani mai mulți Uh, apoi ați spus uh, o mega întrebare în legătură cu uh, Comitetul de Supraveghere. Pe scurt, Poate că răspunsul meu nu este foarte politically corect, dar să mi se spună mie că Comitetul de Supraveghere nu are suficient acces la informații, este, nu are sens. E suficient de clar dacă spun așa lucrurile, nu mă interesează ce s-a spus, dar cifrele vorbesc și cifrele pe care le aveți în față spune că uh, Comitetul de Supraveghere primește sute de informații de la noi uh, în fiecare an, de-a lungul întregului an, care sunt informații, fie că sunt informații de caracter general, uh, deci date statistice, primesc sute de rapoarte pe an. 622 de rapoarte în legătură cu uh, anchetele care durează mai mult de 12 luni, toate recomandările pe care le facem și așa mai departe. Și apoi, doar în două cazuri, din câte știu eu, dar oricum scrie în raport, că nu au obținut acces la cazul specific respectiv. De ce? Pentru că legea nu a permis acest lucru, nu a fost o decizie a directorului general. Da, eu sem- semnez, sunt plătit pentru asta, dar legea nu-mi permite să acord accesul la aceste informații și nici chiar acordul pe care îl avem cu ei nu permite acest lucru. Noi dăm toate informațiile așa cum s-a prevăzut în acordul de lucru pe care l-au semnat în legătură cu accesul la informații pe care noi îl respectăm uh, și îl aplicăm în mod integrat. Dacă nu vă place și doriți să-l schimbăm, putem să-l schimbăm. Și poate unii dintre dumneavoastră își aduc aminte că am făcut propuneri, ne-am pus de acord cu președintele Comitetului de Supraveghere ca să primească, de exemplu, informații direct, fără să le mai ceară, um, în mod electronic, să aibă acces la sistemul nostru de gestionare a cazului. Președintele era de acord, președintele a venit după schimbul de opinii la doamna comisar vicepreședinte, a spus că e de acord și apoi a mers în plen sau uh, colegiul, cei cinci, uh, împreună au decis că preferă să nu aibă acest acces. Nu știu de ce. Poate dumneavoastră nu vă spun acest lucru, dar eu știu și vi-l spun. Deci noi transmitem toate datele uh, pe care legea ne permite să le transmitem. Conform acordului pe care îl avem cu Comitetul de Supraveghere. Uh, putem schimba acest acord dacă se poate, dar dacă nu-l schimbă, pentru că apoi nu mai știu de ce să vină să se plângă aici la dumneavoastră, nu știu ce putem face, sincer. În legătură cu conflictele de interese, ce conflicte de interese? La secretariatul Comitetului de Supraveghere, cum adică conflicte de interese? În regulamentul 1073 și în regulamentul 883 se spune că secretariatul trebuie să vină de la OLAF. Nu eu am scris asta în legislație, nu eu am cerut acest lucru. Așa scrie în regulament din 99 și până acum. Dacă doriți să schimbați, dacă mă întrebiți care e părerea mea, foarte bine, nicio problemă. N-aveți decât să schimbați uh, legislația. Eu vă dau voie să schimbați. De ce trebuie să decid eu uh, care este secretariatul acestui comitet de supraveghere? Doar pentru că așa scrie în regulament din 99 încoace. Dacă nu mai convine, pentru că să nu uităm, comitetul de supraveghere a spus că există posibilitatea conflictelor de interese, pentru că, deci există posibilitatea, dacă există astăzi un conflict de interese, puteți să-mi spuneți care este acesta și vă pot răspunde. Dar ok că poate să existe o chestiune de, de imagine. Dacă doriți, puteți schimba textul uh, legislativ și putem să schimbăm situația, nicio problemă. Dacă există însă o problemă de imagine, puteți să schimbați uh, regulamentul. Dacă e un problem, problemă de buget, bugetul nu e al Olafului, este uh, al Comisiei. Eu n-am probleme nici aici ei nu au cheltuit niciodată mai mult decât li s-a pus la dispoziție din 1992 și până azi. Întotdeauna au respectat bugetul. Bun. Care e problema? Le-am luat eu banii? Nu. Ba da, ceva am făcut. Știu că n-ar trebui să spun acest lucru, dar pentru că ați vorbit despre asta între dumneavoastră și fără mine și ați vorbit despre mine, pot să spun acest lucru singurul caz de la care a pornit apoi întreaga poveste că noi controlăm bugetul Comitetului de Supraveghere a fost o scrisoare politicoasă pe care am scris-o președintelui Comitetului de Supraveghere după ce am spus-o și personal, de altfel, în care am spus că, conform solicitării unui membru al Comitetului de Supraveghere, care a prezentat un număr incredibil de solicitări, nu au mai respectat bugetul. Și apoi acest membru a retras. Pot să vă transmit această scrisoare, domnule Stas, dacă nu ați primit-o. Vedeți, pot să vă transmit această scrisoare cu toate informațiile exacte, dacă cumva nu ați primit-o, dar cred că ați primit-o. Deci eu am semnalat doar că prin solicitările făcute cu un an întârziere de un membru un, al uh, Comitetului de, su- de Supraveghere, deci au, au făcut cu patru ori mai multe solicitări decât în anii precedenți, deci un număr neîntâlnit de solicitări, uh, nu se mai respecta bugetul și nu mai aveau bani destul să plătească. Atât. Gata, eu n-am luat bani uh, de la Comitetul de Supraveghere. Dar dacă nu doreți să mă mai ocup eu de Comitetul de Supraveghere, nicio problemă. Putem vorba de lucruri, vorbim de lucruri mai importante, cum ar fi frauda în Europa. Și la ultima întrebare, mai am nevoie de un minut. Dacă nu, nu răspund dacă vorbi deja mai mult, dar ca să răspund și la ultima întrebare, și anume, de ce 47% din cazuri au fost închise? Nu, de ce în 47% de cazuri recomandările nu au fost puse în aplicare? Facem momentul de față un studiu despre care v-am vorbit deja. Trebuie să mă așteptați, să aveți răbdare pentru a primi rezultatele, pentru că studiul e complicat. Deci facem un studiu cu participarea tuturor autorităților judiciare din Europa. Cred că, înainte de schimbul de opinii care este prevăzut în toamnă, studiul va fi gata. Deci, în studiul în legătură cu toate cazurile în care autoritățile judiciare au arhivat uh, cazul, deci au închis cazul, ca să înțelegeți din ce motive, fie că motivele țin de OLAF, fie că țin de statele membre, de autoritățile statelor membre, și eu știu că Comitetul de Supraveghere a început un astfel de studiu, a primit enorm de multe date de la noi, date sensibile de altfel, pentru că e vorba de anchete judiciare, deci au primit foarte, foarte multe date, deja de mai multe luni de zile și probabil va pregăti un aviz care vă va fi util și dumneavoastră. Și închei spunând că doamna raportor a spus că Comitetul de Supraveghere a avut dubii în legătură cu recomandările noastre, dar până la urmă n-au reușit să spună nimic. Aș dori doar să spun că noi am cerut un aviz uh, de mai mult de un an Comitetului de Supraveghere în legătură cu acuzațiile anonime pe care dumneavoastră, doamna președinte a Comisiei uh, Cont, ați făcut-o aici, în Parlament, în, ne spunând că sunt informații anonime, care de fapt erau false. Am cerut uh, Comitetului de Supraveghere să verifice și Comitetul de Supraveghere a numit un raportor pentru asta am uh, transmis raportorului enorm de multe date, de mai mult de un an, ca să verifice concret cum au fost făcute anchetele noastre și până astăzi uh, n-am primit nicio reacție din partea Comitetului de Supraveghere. Sper că va veni acest răspuns și va, se va recunoaște acolo că am făcut bine anchetele. Mulțumim. Acum trecem la colegi și începe domnul De Jong. Vă rog. Dacă vă <clears throat> Mulțumesc, președinte. Dacă citim raportul care ne-a fost prezentat al OLAF, ar trebui să sărbătorim ce se spune aici, pentru că statele membre se pare că dau curs recomandărilor și dacă vedem, pe de altă parte, recomandările OLAF sunt foarte eficiente din punct de vedere al procenta- procentajelor. Uh, Există doar o singură problemă aici, și anume că nu avem nevoie de un ministru european care să se ocupe de așa ceva, pentru că avem deja o instituție care se ocupă foarte bine de interesele financiare ale UE. Cred însă că acest uh, tablou comparativ între OLAF, impact financiar, recomandări și ce fac statele membre în uh, ceea ce privește neregulile uh, frauduloase sau nu, cred că în acest tablou general există atât de multe incoerențe încât uh, pot să spun doar că uh, îmi pare rău că în acest raport anual metoda utilizată este diferită față de cea de an, din anul 2014. Pentru că în acel raport ni se spunea ce se întâmpla cu anchetele și de ce statele membre nu dau curs rezultatelor și recomandărilor. Și aș vedeam până la sfârșit în concluzii că existau și anumite probleme și tocmai asta așteptam și de la acest raport anual să vedem care sunt problemele cu care se confruntă Olaful. Pentru că tabloul acesta care ne-a fost prezentat, practic, ar trebui pur și simplu să-l dăm uitării, ar trebui să recentrăm practic pe ce se întâmplă și de ce, Există o serie de cauze care nu merg mai departe, care se opresc practic la ușa judecătorilor. Statele membre oare nu sunt interesate să afle date comparative sau ce se întâmplă? Oricum, cred că e foarte dificil să facem comparații pentru că nu există o adevărată coerență și probabil că există și o explicație pentru aceasta. Pe de altă parte, pentru un raport pe anul 2015 mă așteptam și la o perspectivă de viitor din partea Olafului, să vedem ce ne așteaptă pe viitor. Să vedem dacă Olaful este pregătit pentru viitor sau nu. Am ajuns uh, în mod progresiv la un acord, cred, în ceea ce privește procurorul uh, european, însă nu văd nici aici foarte bine care este poziția Olafului față de această nouă, nouă chestiune atât de importantă. Și același lucru și cu țigările. Vorbim foarte multe această temă, s-a dezbătut uh, pe larg aici la Parlamentul European și până la urmă Parlamentul nu a dorit să se prelungească acordul cu producătorii de țigări. Este vorba de o pierdere de venituri importantă pentru OLAF și, și aici trebuie să ne pregătim. Toate aceste elemente nu apar în raportul anual și mă întreb care este poziția dumneavoastră în cadrul OLAF. Acum, un al treilea punct. În raportul Comitetului de Supraveghere se reflectă acea critică binecunoscută în ceea ce privește IPP-urile, deci prioritățile de anchetă politică. Această chestiune a fost uh, deja criticată și în raportul pe 2015 aș fi vrut să avem mai multe indicații în ceea ce privește prioritățile dumneavoastră, felul în care evoluează ele și felul în care evoluează instituția în sine și care este perspectiva de viitor. Raportul anual pe 2014 includea și un tablou separat referitor la personal. Noi am făcut o serie de observații și am constatat, de exemplu, că foarte mulți italieni și belgieni lucrau în cadrul Olafului, așa că așteptam să avem aceleași date și pentru anul 2015 pentru a vedea un pic uh, care este situația actuală cum se face repartizarea pe naționalități, să vedem dacă s-a echilibrat sau nu. Nu știm ce se întâmplă pentru că nu există aceste date. Și o ultimă chestiune importantă pentru mine, în mod personal, pentru că voi uh, uh, lucra la raportul referitor la avertizorii de integritate și vreau să știu dacă Olaful are ceva de spus și dacă are experiență în acest domeniu ce ar trebui să facem pentru ca un astfel de sistem de protecție a avertizorilor să funcționeze? Urmează domnul Novakov. Mulțumesc, doamnă președinte. I know that Italian is very passionate. Mulțumesc. Știu că italiana este o limbă plină de pasiune și dacă am primit bine traducerea, cred că există prea multe emoții într-o astfel de dezbatere care se referă mai mult la finanțe și control. Uh, dar poate e doar impresia mea. În 2015 s-au uh, uh, încheiat peste 300 de anchete. Este un număr destul de impresionant, însă nu știu dacă asta reflectă și calitatea muncii. 880 de milioane de euro, după cum arată Olaful, nu au fost bine cheltuite. Mulți uh, bani au fost pierduți în proiecte care aveau legătură cu uh, locuințele sociale și fondurile sociale. De multe ori aceste probleme în statele membre au de-a face cu birocrația și cu regulile ineficiente și acestea duc la um, greșelile administrative și nu neapărat la fraude. Însă impactul în mass media, bineînțeles, este cu totul altul. Ce vreau să spun cu asta? Vreau să spun că munca Olafului ar trebui să uh, țină cont de aceste aspecte, să coopereze cu Comitetul de Supraveghere mai mult, pentru că avem nevoie de o viziune mai clară asupra muncii sale. România, Bulgaria, Ungaria, Grecia și Slovacia sunt statele membre unde rata fraudei este cea mai ridicată, sau cel puțin așa se arată în raport. Și aș vrea să spun încă o dată că anchetele realizate în România și Bulgaria ale Olafului au implicat foarte multe cazuri în ceea ce privește programele de dezvoltare rurală în agricultură din 2008, programe speciale. Și vă dați seama că aceste date nu sunt relevante pentru situația actuală dar, pentru că au fost publicate acum, e greu de explicat că e vorba de lucruri care s-au întâmplat cu 8 sau 9 ani în urmă. Mie mi se spunea la universitate, la facultatea de drept, că justiția care vine prea târziu nu este o justiție adevărată și nu spun neapărat că asta se aplică acum 100%, dar vreau să spun că justiția este justiție doar dacă se face la timp. Și mi-e greu să-mi imaginez cum putem spune că un raport uh, care trage concluzii la 10 ani după ce s-au întâmplat evenimentele ar putea face justiție. Mulțumesc. Colegii Vali, bitte. Mulțumesc, doamna și vreau să mulțumesc uh, reprezentantului Olaf pentru raportul său. Un raport uh, plin de detalii și de date statistice interesante, într-o anumită măsură, însă e clar că datele care mă interesează cel mai mult este cel referitor la numărul de fraude și nereguli. Și Comisia Cont cred că trebuia să se centreze mai mult pe aceste chestiuni. și nu atât de mult uh, pe legătura între uh, OLAF și alte instituții și partea politică. Există aici uh, problema neregulilor, cele peste 300 de cazuri despre statele membre și 87% din recomandări care nu sunt aplicate de statele membre. De-a dreptul surprinzător această dată de 47%. Deci, Chiar dacă există mai multe cazuri de fraude și nereguli în uh, acele situații care sunt desemnate direct de autoritatea politică, um, există probleme uneori cu certificările, deseori la apelul de oferte, de, exemple, de exemplu, uh, cerințele nu sunt foarte clare, um, regulile sunt prea permisive pentru partide sau pentru cei care se află la putere. Cred de aceea că uh, primii care trebuie acuzați sunt tocmai guvernele sau cei care se află la putere și care au tot interesul să mențină un sistem care este foarte puțin transparent și au tot interesul să își împartă uh, fondurile europene în detrimentul contribuabilului european. Deci este vorba aici de o, un examen de conștiință pe care trebuie să-l facem pentru guvernele europene, guvernele statelor membre, pentru a încerca să găsim mai multe răspunsuri pentru cetățenii europeni, care ar dori să știe ce se întâmplă cu aceste fonduri, cum sunt cheltuite ele atunci când e vorba de fonduri care ar trebui să fie utilizate pentru fonduri sociale, pentru mai multă coeziune în teritoriu și așa mai departe. Când, de fapt, aceste fonduri deseori uh, se utilizează cu totul alte scopuri uh, uh, decât cele preconizate. E adevărat, articolul care prevede felul în care se încep și închid anchetele, cred că reprezintă o problemă, pentru că avem un număr foarte mare de anchete care sunt uh, uh, clasate fără a avea o urmare după aceea. Însă aș vrea să știu dacă există și presiuni politice în acest sens. Pentru că, iată, de 2 ani sunt aici și am, în tot acest timp am uh, pus destule întrebări în special în legătură cu proiectele pe care le avem în Italia. Vorbim de proiecte de infrastructură foarte Uh, mari, uh, Torino-Lyon, de exemplu, proiecte importante și, și în aceste cazuri anchetele au fost uh, arhivate foarte rapid. Deci eu am rămas cu îndoieli, îndoieli foarte mari, pentru că poate există uh, guverne care nu doresc să dea dovadă de prea multă transparență și mă întreb dacă nu au existat presiuni politice pentru a pune capăt unui unei astfel de anchete. Există deci îndoieli legitime și știm ce se întâmplă în astfel de situații, când e vorba de două guverne dintre cele mai puternice din Europa, cel italian și cel francez, care nu dau dovadă de transparență și dacă nu există transparență, atunci poate ne putem gândi și la posibilitatea unor presiuni de natură politică. Toate acestea pentru a spune că nu e vorba aici de a acuza direct, dar că ne dorim să avem informații în legătură cu partea financiară, de exemplu, la acest proiect și nu obținem astfel de date nici din partea guvernului francez, nici din partea celui italian și nici măcar din partea Olafului în calitate de deputat european sau de cetățean european, atunci mă întreb ce ar trebui să fac pentru a avea acces la astfel de informații. Deci, în primul rând, ar trebui să existe mai multă transparență la nivelul guvernelor statelor membre pentru achizițiile publice, pentru apelurile de oferte și așa mai departe. Și, în al doilea rând, dacă Uh, nu reușim să facem prea multe cu OLAF este pentru că uh, statele membre uh, pun bețe în roate de fiecare dată. Și o ultimă întrebare, foarte rapidă. Nu credeți că ar fi bine să avem niște statistici în legătură cu frauda și neregulile, care ar putea avea legătură cu criminalitatea organizată? Pentru că nu există informații în acest domeniu la nivel european. Știm că în multe state membre nu există uh, instrumentele juridice necesare și nu există experiența în ceea ce privește lupta împotriva criminalității organizate, deci ar fi bine să avem și date statistice să vedem uh, ce se întâmplă să arătăm eventual oamenilor care cred că nu au o problemă, să arătăm că această problemă există și guvernelor care nu au fost uh, suficient de eficiente. Mulțumesc, doamna Iala. Mulțumesc, doamna președintă. Aș vrea să vă mulțumesc pentru toată informația pe care ne-ați uh, prezentat-o, detaliile pe care le-am văzut uh, în raport și principalele elemente pe care le-a prezentat uh, directorul Olafului. Vreau să mulțumesc foarte mult. Știu că unii colegi sunt nemulțumiți pentru că nu s-a repetat același tip de raport nu toată lumea poate să fie la fel de mulțumită. Mie mi se pare că noul raport este foarte interesant pentru că a ținut cont și de cererile pe care le-am prezentat noi. Eu nu sunt de acord cu numirea uh, statelor membre pentru uh, ceea ce nu fac bine, pentru că aceasta ne aduce într-o situație de disperare, după cum știți foarte bine, așa cum au arătat uh, anumiți colegi în statele membre, procedurile judiciare sunt uneori eterne, și aceasta nu este o problemă care ține de OLAF, ci de justiția în statele membre, dar cu toate acestea vreau să mulțumesc Olafului că în 2014 uh, s-a început un uh, studiu pentru a vedea care sunt cauzele pentru care statele membre și practic uh, noi suntem uh, primele victime aici, pentru că de câte ori dorim să invităm uh, miniștrii sau reprezentanții ai guvernelor, nu doresc să uh, vin aici. Deci acest studiu pe care îl face Olaful pentru a vedea dacă se dă sau nu curs recomandărilor și cum reacționează autoritățile judiciare din statele membre, din unele mai mult decât din altele, uh, ce se întâmplă cu toate aceste recomandări. Probabil că unele state membre uh, vor vedea în acest studiu un stimulent pentru a implementa mai bine aceste recomandări, iar studiul în sine va fi foarte util pentru noi. Pentru că dacă e vorba de fonduri naționale, autoritățile judiciare sunt mult mai interesate decât atunci când e vorba de fonduri europene. Acest lucru e foarte clar. Și, din punctul meu de vedere, acest studiu va fi foarte util pentru a înțelege care sunt motivele care fac să se aplice sau nu anumite recomandări legate de fondurile europene și nu doar legate de fondurile naționale. Deci, vreau să mulțumesc pentru această chestiune inovatoare, care este importantă nu doar pentru uh, biroul procurorului european, ci și pentru munca noastră de zi cu zi. De exemplu, munca pe care o avem cu parlamentele naționale pe această temă, uh, pe tema deciziilor judiciare, uh, care au legătură cu frauda și cu Uh, proastă implementare și gestiune uh, legată de fondurile europene. Pe de altă parte, îmi dau seama că este foarte interesant să vedem care sunt consecințele cererilor prezentate de OLAF la nivel național și care au legătură directă cu bugetul european, pentru că acest lucru ne poate ajuta foarte mult pe viitor în acea parte a bugetului partajat și dacă ținem cont de uh, faptul că Parlamentul European nu dorește niciodată să se dea înapoi ce rămâne din buget. Deci cred că toate acestea sunt elemente care ne pot ajuta în um, bătălia noastră continuă cu Consiliul. O altă temă importantă este cea a tutunului, care a fost deja menționată aici. Știți foarte bine că vi s-a cerut și susțin această cerere ca pe viitor, pentru că comisia este cea care trebuie să ia o decizie, nu dumneavoastră, deci ar fi important ca pe viitor să vă gândiți cum ar putea Olaful să ne ajute Pentru că dacă e vorba de reînnoirea sau nu a acestor acorduri, trebuie să ne gândim și la posibilitatea de a fi în continuare eficienți. Și nu ar trebui să permitem companiilor producătoare de tutun să vină din nou pe piață cu produsele lor pentru a face presiune practic asupra noastră. Deci v-aș ruga să vă gândiți în cadrul dialogului mai larg pe care îl avem cu Comisia, să analizați această schimbare pe care Parlamentul a pregătit-o și care reprezintă, practic, o nouă formulă de lucru, însă care nu trebuie să ne facă mai puțin eficienți în gestionarea pieței pentru ca companiile producătoare de tutun deci să nu poată veni cu foarte multe produse pe piață, care să inunde piața. O altă temă inovatoare pentru care vă mulțumesc uh, este cea care are legătură cu fondurile structurale și uh, agricole. Comisia noastră încearcă de foarte mult timp să se aplice cât mai bine cu putință toate aceste fonduri. Deci tabelul pe care îl prezentați dumneavoastră este foarte interesant, are legătură directă cu munca comisiei noastre, însă vă cere ca la anul să ne prezentați același lucru, deci aceleași date și în legătură cu cel de-al șaptelea uh, program cadru sau în legătură cu uh, Orizont 2020, pentru că e vorba de 7 miliarde de euro și de o rată a erorii foarte ridicată și ar fi foarte interesant pentru noi să vedem ce se întâmplă și în acest domeniu. Deci să avem un tabel comparativ și pentru această temă. Un ultim comentariu. M-a interesat uh, foarte mult acea dezbatere care a fost inițiată între uh, Comitetul de Supraveghere și activitatea OLAF și în special problema garanțiilor procedurale pentru persoanele care sunt uh, anchetate și protecția datelor noi vom vota o nouă modificare pentru Comitetul de Supraveghere, însă, în legătură cu aceste aspecte, aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, în calitate de director al OLAF-ului, Vreau să vă întreb în legătură cu această temă care oarecum depășește competența dumneavoastră. E vorba de protecția și garanțiile procedurale care se oferă și care ar fi trebuit să fie oferite de Comitetul de Supraveghere, de această separare care există administrativă și procedurală și cum vom putea oferi până la urmă garanții pentru ca ceea ce nu a făcut Comitetul de Supraveghere să facă Olaful în uh, domeniul său de competență. Mulțumesc! Domnul Vogel, mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc foarte mult domnului Kessler pentru această prezentare atât de pasională. Probabil că a dat dovadă de și mai multă pasiune atunci când a vorbit uh, de Comitetul de Supraveghere decât uh, în restul uh, discursului său. Așteptăm acum să vedem un nou comitet de supraveghere și vom vedea dacă aceste noi modificări vor aduce îmbunătățiri pe viitor, dar oricum nu despre asta vreau să vorbesc astăzi. Aș vrea să mă refer la o chestiune de pe pagina 35 uh, uh, din raport, care se referă la Ucraina. E vorba de o delegație recentă care a fost trimisă în Ucraina, pentru că existau uh, multe acuze de fraudă și corupție, de existența unor noi organizații care sunt înființate acolo pentru a face față acestei probleme. Și un lucru care m-a surprins și pe mine și întreaga comisie este faptul că Uniunea Europeană oferă finanțare pentru anumite proiecte care nu sunt ușor de uh, cuantificat, să vedem câte fonduri se cheltuiesc acolo, de exemplu pe frontiera de est. Ar fi interesant de văzut uh, cum se gestionează aceste proiecte, dar și mai interesant este să vedem ce se întâmplă cu finanțarea pe care UE o oferă uh, guvernului central și e greu de văzut dacă banii sunt cheltuiți așa cum trebuie pentru proiectele individuale. Este o chestiune pe care ar trebui să o vedem mai bine, să vedem dacă banii sunt cheltuiți pe proiecte sau dacă ajung la guvernul central. Și pentru că um, ați avut discuții cu organizații de acolo, cu noile organizații care sunt înființate. Nu știu dacă ați abordat și această chestiune pentru a vedea exact ce se întâmplă cu banii europeni dacă merg la proiecte specifice sau la uh, bugetul central. O altă problemă. În pagina 3 a raportului, dumneavoastră spuneți că realizați mai multe anchete, dar că perioada de anchetă a scăzut, dar în rezumatul dumneavoastră spuneți că um, a existat o scădere și în numărul de personal. Așa că vreau să vă întreb dacă există o consecință din cauza scăderii personalului, de exemplu faptul că numărul cazurilor a scăzut, faceți mai multe, dar mult mai rapid, cu mult mai puțin personal, deci vreau să mă întreb dacă calitatea a avut de suferit sau nu în urma acestei schimbări. Și un ultim comentariu pe care l-aș face, referitor la recomandarea dumneavoastră de uh, recuperare și acuzare Mm, îmi imaginez că dacă după o anchetă nu faceți niciuna din aceste recomandări, probabil că nimeni nu este mulțumit. Și atunci vreau să vă întreb cum faceți față acestei situații. Vă confruntați cu uh, persoane fizice sau cu organizații cărora nu le recomandați nici uh, recuperarea de fonduri, nici punerea sub acuzare? Ce se întâmplă în astfel de cazuri? Mulțumesc și eu doresc să iau cuvântul. În legătură cu um, Comitetul de Supraveghere și accesul la documente, uh, și noi primim multe documente aici și totdeauna ne plângem că nu sunt cele corecte, deci cred că numărul de documente nu este o dovadă că documentele sunt și cele uh, în care se găsesc informațiile necesare. Deci uh, eu v-aș recomanda încă o dată să analizați această problemă, să vedeți dacă nu se poate face ceva, pentru că uh, Comitetul de Supraveghere se plânge de foarte mult timp și pentru noi uh, nu este indiferent acest lucru. Asta în primul rând. Și în al doilea rând, ar fi foarte bine uh, dacă aceste mesaje de succes, de exemplu că numărul de cazuri analizate de Olaf s-a dublat, că faza de selecție a scăzut cu 60%. Eu vreau să le cred, pentru că avem nevoie de ele, însă în sine aceste mesaje de succes nu sunt uh, credibile cât timp nu sunt susținute de date. Exact asta spunea domnul Von când s-a referit la chestiunea calității. Uh, e important să știm câte cazuri au fost încheiate cu recomandări și câte fără recomandări, pentru că au existat în ultimii ani astfel de cazuri și ar fi bine să primim cifrele detaliate, pentru că um, acest lucru are legătură și cu calitatea anchetelor. Mai de mult există încă o statistică uh, și anume câte dintre recomandări erau judiciare, câte financiare și de alte naturi. Deci, noi vă rugăm să ne arătați mai mult în legătură cu calitatea anchetelor OLAF. În legătură cu recomandările financiare, mai am o întrebare. Dumneavoastră uh, spuneți că recomandările financiare uh, de recuperare sunt de 888 de milioane. Comisia a recuperat sub 200 de milioane de euro. Deci, între recomandările dumneavoastră și activitățile comisiei este o diferență foarte mare. Cum o justificați? Exist și apoi există un proces de follow-up la recomandările OLAF. Apoi, recomandările judiciare și ce se întâmplă în statele membre în cazurile OLAF. Pentru noi e important acest lucru. Noi am încercat în permanență să ameliorăm regulamentul OLAF și să obligăm statele membre uh, să sprijine OLAF ar fi foarte bine dacă ni s-ar da informații despre situația anuală din statele membre. Ne-ați spus acum în raport că aproximativ 50% din cazuri se încheie în statele membre cu o hotărâre în instanță. Înainte exista și o statistică în legătură cu restul de 50% de cazuri, deci cazurile uh, uh, care nu erau soluționate printr-o uh, prin pronunțarea unei hotărâri. Am, ar fi bine să mai avem și acum informații despre acestea. Eu cred că cazurile pe care le uh, anchetează Olaf și care ajung apoi în instanță sunt foarte bune și importante, oricum. Iar acum vă dau cuvântul pentru răspuns, vă rog. Grazie. Eh, visto che rispondo a più, a più parlamentari... A... Mulțumesc. Pentru că trebuie să răspund uh, mai multor colegi uh, dintr-o dată, am să abordez uh, mai multe teme dintr-o dată. Prima chestiune. Executarea sau neexecutarea, implementarea sau nu a recomandărilor judiciare de către statele membre. Mi se pare că e vorba aici de Uh, o chestiune care a fost abordată practic de toți uh, colegii de aici din, uh, din sala. Domnule De Young, dumneavoastră ați fost mulțumit de raportul trecut, deci trebuie să fiți mulțumit și de acesta, pentru că tabloul despre care vorbeați, tabelul despre care vorbeați, se regăsește și aici. Da, dacă puteți să dați câteva slide-uri mai în, în față, da. Iată, recomandări judiciare. Uh, E vorba de un tabel care apare în toate rapoartele. În plus, anul acesta am mai adăugat încă unul, deci nu am uh, eliminat uh, ceea ce s-a făcut în anii anteriori. Iată, avem aici uh, o prezentare pe fiecare stat membru în parte în ceea ce privește implementarea sau nu a recomandărilor făcute. Dacă mă întrebați pe mine personal, eu nu sunt deloc mulțumit, pentru că o implementare de 47% a recomandărilor judiciare nu cred că este suficientă. Nu este o situație dezastroasă, dar cred că ar trebui să ajungem la mai mult de 47%. Am început un studiu în urmă cu uh, ceva mai bine de un an, tocmai pentru a vedea așa cum spunea doamna Gresle, să vedem ce se întâmplă cu dosarele care sunt uh, uh, clasate. E vorba de uh, 69 de cazuri în 28 de țări diferite. Deci va trebui să ne ocupăm practic de 150 de autorități judiciare diferite, din țări diferite, cu instrumente juridice diferite, pentru că uh, uh, ce se întâmplă în Italia, dovezile care sunt obținute în Italia nu sunt aceleași cu cele care sunt uh, obținute în Regatul Unit și nu putem fi acuzați după aceea de fraudă statistică. Nu, trebuie să ajungem la rezultate bune, relevante și care să ne permită să înțelegem motivele care se află în spatele acestei, uh, acestui procentaj redus. Este un studiu care a avansat deja, avem date parțiale la momentul acesta, însă nu pot să vă dau acum astfel de date parțiale. alcune cauze. Deci date doar din anumite țări sau doar în anumite cazuri de arhivare din partea statelor membre. Vă voi transmite studiul când va fi complet. Obiectivul este să-l fie gata pentru schimbul de opinii. Dar eu, bineînțeles, recunosc că este un studiu important, așa că vă rog puțină răbdare uh, și vă rog să înțelegeți că nu avem foarte mult personal la dispoziție pentru a face acest studiu, pentru că e nevoie de persoane care luni de zile să facă doar acest lucru și uneori să contacteze uh, statele membre. În unele cazuri, funcționarii noștri au luat avionul și s-au dus să discute cu magistrații din statele membre. Deci nu e uh, o muncă strict statistică, uh, apăsăm pe un buton și iese raportul. Uh, e vorba de un obiectiv de arhivare, nu? Domnule Novak, Ați spus că sunt uh, multe cazuri sapat care uh, sunt de mult. Da, știu că sunt de mult, sunt din faza de preaderare, dar E adevărat, am pus uh, cifra totală, dar am făcut și am uh, prezentat și uh, cifra totalul fără cazurile SAPART. Astfel, aveți o imagine mai bună în legătură cu punerea în aplicare și fără aceste cazuri um, care într-adevăr sunt pendinte de mult. Domnul Novak a spus și că cei 888 de milioane, dacă vorbim despre recomandările financiare, uh, se refer, fac referire la anumite erori. Nu. Anchetele. Dacă putem reveni la celălalt slide standul privind impactul financiar. Da, acesta. Deci, anchetele din statele membre fac referire la erori, deci uh, neregularități care sunt fraude și care nu sunt fraude. În schimb, uh, anchetele OLAF se referă doar la cauze de fraudă sau corupție. Deci, Uh, cele 800 de milioane în legătură cu care Olaful a recomandat recuperarea nu sunt cazuri de eroare. Uh, sunt uh, erori neintenționate în orice caz. Sunt erori adevărate sau fraude. Atât domnul De Jong cât și doamna Gresle au întrebat, au cerut statistici, dacă bine am înțeles, în legătură cu procentul din anchetele OLAF care se încheie cu, se încheie cu recomandări. Vă plăcea mult uh, această an, statistică anii precedenți. Pot să vă spun că în 2015 54% din anchetele Olaf OLAF-ului s-au încheiat cu o recomandare sau mai multe. Deci 46% din anchetele Olafului din 2015 au fost încheiate fără recomandări. În 2014 nu am cifrele în față din anii precedenți, dar cred că era 59%. Și, din câte mi-aduc aminte, în anii precedenți această, acest procent a fost între 50 și 60%. Deci 50, între 50 și 60% din anchetele noastre s-au încheiat fără recomandări. Sunt uh, date care pot fi interesante, dar o anchetă care se termină fără recomandări nu înseamnă că reprezintă un eșec. Noi facem anchete, a, a, a, a la charge și a la deșarj, cum se spune. Deci, uh, pentru noi, uh, sau uh, ancheta noastră este încurată de succes dacă am aflat adevărul. Deci, dacă s-a constatat o fraudă, aplicăm o sancțiune. Dacă nu s-a constatat o fraudă, foarte bine, constatăm acest lucru și încheiem ancheta dacă noi ajungem la concluzia că angajatul Parlamentului sau a Comisiei nu a făcut nimic rău, acest lucru e un eșec. Ar fi periculos să fie așa. Dar, după cum vedeți, mai mult de 50% din, cauzi, din, din cazuri, între 50-60% și din cazuri, anul trecut 54% din cazuri, se încheie cu o recomandare. Și poate există o confuzie. Când vorbim despre 70 până la din informațiile care ne sunt transmise sunt arhivate de noi sau dismissed. Deci nu le urmează, nu se transformă în anchete. Noi în fiecare an primim între 1400 și 1500 de informații din toate sursele posibile de uh, bănuieli, de fraude sau de uh, comportamente frauduroase. Deci 70 până la 80% dintre aceste informații și procentul este oarecum constant de-a lungul timpului, uh, sunt arhivate, sunt considerate insuficiente pentru a deschide o, o anchetă uh, pe baza articolului 15 din motive de proporționalitate, subsidiaritate și așa mai departe și deschidem între peste 200 de anchete pe an în urma informațiilor primite. 219 anchete anul trecut, 230 anul precedent, înainte de organizare vreo 120-130. Și, în mod normal, 54% până la 55% din aceste 200 și ceva de anchete se transformă apoi în recomandări. Apoi, recomandările cauze, duc la cauze judiciare în jumătate din cazuri, deci indictment. Întotdeauna există o procedură judiciară, dar o decizie luată de tribunal este, are loc în 50% din cazuri aproximativ. Și apoi uh, uh, avem recomandările financiare și doamna Gresle, poate nu, dacă poate n-ați înțeles bine un lucru. Am făcut în raport spunem sau uh, s-a recomandat uh, recuperarea 808 milioane de euro. Da. Și Comisia a recuperat aproximativ 200 de milioane. Acest lucru apare în fiecare an în raport, dar se pare că nu e suficient. Deci cele 200 milioane recuperate anul trecut de comisie n-au aproape nimic de a face cu uh, recomandările în valoare de 800 de milioane, pentru că recuperarea sumelor durează ani de zile. E o procedură de durată și serviciile care au uh, plătit banii, deci uh, Comisia sau Administrația Parlamentului, dacă se uh, recuperează bani de la, de la deputați sau pentru deputați. Deci recuperarea sumelor durează ani de zile. În anumite programe se poate începe recuperarea acestor sume doar după ce s-a terminat programul. Uneori programul durează șapte ani și doar după acești șapte ani începe procedura. Deci nu există o legătură directă între sumele Uh, care au fost recomandate să fie recuperate de OLAF în 2015 și sumele recuperate efectiv de Comisie în 2015. Nu există o relație de consecință și cu cât recomandăm să se recupereze sume mai mari, cu atât e posibil apoi să se recupereze sume mai mari. Deci, după cum vedeți, recomandăm să se recupereze sume mult mai mari decât în anii trecuți. Domnul De Young spune că nu e nevoie de EPO pentru că 46 la, există doar 46% de punere în aplicare recomandărilor noastre, dar tocmai de aceea e nevoie de EPO. Dacă am fi avut uh, Procuratura Europeană, noi am putea face recomandări Procuraturii Europene sau doar Procuraturii Europene și ar exista o consecvență, pentru că dacă citim, ne, ne uităm la tabelul privind punerea în aplicare judiciară, pe pagina 29 din raport, observați că cele 47%, 47 sunt repartizați în mod foarte diferit între statele membre. Dar asta nu înseamnă că Olaful face recomandări judiciare mai frumoase anumitor statelor membre decât altora. Nu. Poate recomandările noastre sunt întotdeauna la fel, dar poate statele membre le aplică în mod diferit, au capacități și voințe diferite de a le, de a le executa. Vă las pe dumneavoastră, oamenii politici, să spuneți acest lucru. Domnul Vali le-a spus, a spus-o de altfel, dar lipsa de coerență între statele membre în ceea ce privește eh, nivelul de indictment, de, de, de punere de plângeri în justiție în urma recomandărilor RAF-ului arată că e nevoie de eh, o procuratură, procuratură europeană eu nu, acum n-am vorbit mai mult despre viitor, pentru că este în raportul pe 2015. Dar, domnule De Jong, dacă doriți să vă pregătesc un raport pe, pe, despre viitor, pot să vă pregătesc un raport despre viitor. Putem uh, să discutăm despre cum se poate revizui articolul 883 pe care a început-o comisia și așa mai departe. Și putem discuta și despre rolul Olaf, Olafului și uh, posibilă relație între Olaf și Procuratura Europeană. De altfel, a existat o conferință chiar și la Parlament în care s-a vorbit despre asta, dar nu în raportul din 2015. Trebuie să vorbim despre anii 2000 2016, 2017, 2020. Încă un lucru, domnule de Jong și toți deputații, vă rog, având în vedere că poate vin pentru ultima dată să vorbesc despre raportul OLAF aici la Parlament, eu sincer nu mai știu ce să fac. Mă supăr din nou, oarecum, chiar și dumneavoastră, doamnă Greste, vă rog, ajutați-mă, ajutați-ne. Să nu mai credeți că noi suntem plătiți de producătorii de țigări. Am spus asta, am scris asta, am, apare pe site-ul web, am repetat asta și la Parlament și încă mă întâlnesc cu deputați ca domnul de Jong, dar nu sunteți singure, singurul, domnule de Jong, și alți parlamentari care au venit la Olaf sau care și parlamentari noi cu care m-am întâlnit să-mi spună că noi suntem plătiți Uh, din acordurile cu producătorile de, producătorii de țigări. Eu vă spun, nu e așa. Dacă dumneavoastră spuneți acest lucru, nu aveți decât să-mi dovediți, de unde, să-mi spuneți de unde știți, de unde vin banii ăștia. Și spuneți apoi, am auzit că s-a spus asta în Parlament. Dar e foarte grav faptul că în Parlament încă se mai spune așa ceva. Eu nu mai știu ce să fac. Vă spun că dacă Comisia continuă să aibă acord cu producătorii de tutun, foarte bine. Dacă nu mai dorește să continue astfel de acorduri, la fel de bine. E decizia Comisiei. Parlamentul s-a exprimat în legătură cu aceasta. Oraful nu pierde niciun sfanț din asta pentru că nu câștigă niciun sfanț din, alt, din asta. Nu suntem finanțați din aceste acorduri. Deci dacă Comisia dorește să le facă bine, dacă nu la fel de bine, nu vă faceți griji pentru Olaf. Olaf își face anchetele. în legătură cu prioritățile de anchetă. Noi am răspuns la avizul Comitetului de Supraveghere pe larg. Vă rog să citiți răspunsul nostru. Noi aceste priorități le degajăm din toate documentele Parlamentului, în care fiecare se spune care sunt prioritățile, Curtea de Conturi ne spune care sunt prioritățile, Comisia ne spune care sunt prioritățile. Am consultat toate serviciile Comisiei, care ne-au spus care sunt prioritățile după ele și am stabilit, am, am făcut și un schimb de opinii, la care cu siguranță era uh, prezentă doamna Agreste și domnul Nofac și pe baza acestor indicații am stabilit uh, uh, prioritățile noastre în anchetă. Nu știu pe cine mai trebuia să consult, pentru că am consultat uh, toate instituțiile. Spuneți că Anul trecut am făcut un capitol special despre staful Olafului. Nu pregătim un uh, uh, astfel de raport în fiecare an. Dacă spuneți că suntem toți italieni și belgieni, pentru că uh, directorul este italian Asta nu înseamnă dacă sosește un director general, dă afară jumătate, <laughs> de jumătate din funcționari și înlocuiește cu conațional. Nu așa funcționează lucrurile. Dacă doriți, pot să vă dau datele privind personalul. Dar uh, ce, dar să nu mă întrebați ce fac eu pentru a remedia faptul că sunt prea mulți belgeni sau prea mulți italieni. N-am făcut nimic. Încercăm să avem, bineînțeles, un echilibru între naționalități. Dar, din păcate sau din fericire, la comisie <laughs> nu merg așa lucrurile. Directorul general nu poate să dea afară 20 de italieni pentru că sunt prea mulți și să pună în locul lor 20 de germani sau de francezi. Nu așa merg lucrurile. Și, bineînțeles, eu n-am făcut așa lucrurile. Poate că italienii sunt încă toți Um, la Olaf, poate alții de azi naționalități au plecat din diferite uh, motive, dar nu favorizez italienii. Pot să vă transmit și un e-mail pe care l-am trimis doamnei Gresle. Am făcut un studiu în legătură cu promovările și vedeți acolo că naționalitatea cea mai favorizată de când sunt eu la Olaf uh, au fost uh, germanii, dar nu pentru că îmi plac mie în germanii, ci pentru că au avut merite în legătură cu uh, cei care trag semnalul de alarmă, whistleblowers, am avut relații cu 11 uh, astfel de whistleblowers, nu foarte mulți, într-adevăr. Noi nu putem să protejăm, noi uh, anchetăm. Ei sunt protejați de uh, regulamentul de staff regulations uh, care spune că nu pot fi penalizați de instituția lor pentru că sunt whistleblowers. Deci, dacă ești uh, cel care ai tras semnalul de alarmă, nu, nu poți fi transferat la altă instituție pentru că ați făcut acest lucru. Deci, într-adevăr, noi nu putem uh, oferi foarte multă protecție, dar în legătură cu modul în care este cunoscută această persoană ca fiind cel care a tras semnalul de alarmă, oarecum uh, o protejează. Deci, dar uneori, acești informatori din instituții uneori preferă să nu fie cunoscuți. Deci preferă să-și păstreze anonimatul. Și noi respectăm acest lucru. În legătură cu Ucraina, Și avem uh, posibilitatea de a ancheta. Anchetele sunt dificile în Ucraina din două motive. Întâi, pentru că, așa cum a spus domnul Vom, dacă nu greșesc, sprijinul bugetar și în legătură cu asta dumneavoastră și Comisia trebuie să vă mai gândiți. Deci instrumentul cel mai folosit de sprijin uh, bugetar nu facilitează anchetele. Deci sunt sume care sunt uh, transmise în bugetul uh, țării respective și apoi nu se mai știe ce se, ce se întâmplă cu acești bani. Așa s-a făcut în cazul uh, Ucrainei. Iar în cazul Ucrainei, cu uh, prerogativele noastre foarte limitate, uh, ca niște pistoale cu apă, uh, a face față unor anchete cu fluxuri financiare complexe în țări terțe este aproape imposibil. Dar facem totuși acest lucru și încercăm să încheiem un acord cu noul birou uh, ucrainean pentru lupta împotriva corupției, așa numitul NABU. Mă întrebați cum de facem mai multe anchete și anchete mai rapide uh, cu uh, mai puțini angajați. Probabil sub, întrebarea subînțeleasă ar fi pentru că înainte nu făceați nimic. Da, într-adevăr, avem mai puțin personal, dar am reușit, în urma reorganizării și în urma unor decizii de management, am uh, reușit să păstrăm și chiar să facem să crească numărul staffului care face anchetele și am redus așa numitul overhead, deci funcțiile care nu sunt absolut necesare. A crescut uh, personalul uh, unităților care se ocupă strict de anchete, și a scăzut numărul unităților care nu se ocupă de anchete. În legătură cu accesul la documente, într-adevăr, accesul la documente este important și vă dau două exemple ca să fie clar lucru, clare lucrurile. Încep și eu să mă repet ca și uh, Comitetul de supraveghere, ei spun că n-au suficient acces la documente, noi spunem că au și dumneavoastră nu știți pe cine să credeți. Vă dau două exemple foarte recente. legătură cu care poate spun că n-au avut acces la documente. Nu știu. Dar chiar dacă vă spun, noi le oferim întotdeauna acces la documente dacă acest lucru este prevăzut de regulament și de acordul pe care l-am semnat împreună. Și cum a spus doamna Sender, nu e la, discre- la discreția noastră. Noi, eu nu pot să divulg însă nume și prenume din anchete. Pentru că există motive, motive legate de protecția datelor. Vă dau două exemple. Comitetul de Supraveghere pregătește o recomandare privind, o, un raport privind recomandările disciplinare. Au cerut toate recomandările disciplinare pronunțate de Olaf uh, din 2012 până astăzi, vreo 100, cu nu, toate numele funcționarilor și funcționarii Parlamentului, cu numele deputaților, cu numele membrilor comisarilor, cu numele funcționarilor de la comisie care au în curs proceduri uh, disciplinare. Nu sunt uh, informații uh, publice. Uh, sunt date sensibile. Și a urmat un schimb de scrisori în care ei se plâng că nu au primit uh, aceste informații și mai departe și până la urmă am pus mâna pe telefon și am sunat raportorul, persoană rezonabilă și am spus scuză-mă, extragem un eșantion vă acordăm un, un eșantion de 50% și după aia a spus bine. Dar pentru a face un control în legătură cu această funcție, este suficient un eșantion de 50% și pentru a te proteja pe tine, dacă nu va părea că tu dorești să afli dacă cu tare comisar parlamentar sau cu tare grup parlamentar este anchetat. Dar un eșantion pe baza acordului pe care îl avem. Deci poate că ei spun că n-au obținut acces la ce au cerut, adică 100% din toate recomandările disciplinare pronunțate din, din 2012 încoace și noi am oferit 50% uh, sum, uh, num, sau cazuri trase la sorți. Deci un eșantion. Și așa trebuia să facem conform acordului. Și încă un caz, un exemplu specific, ca să știți despre ce e vorba, săptămâna trecută am primit o scrisoare de la președintele Comitetului de Supraveghere și doam, dumneavoastră, doamnă Gresle, erați în copie, nu știu chiar, chiar nu știu de ce. Și îmi spune, spunem ce ai făcut în acești, aceste trei anchete în legătură cu următorii trei membri ai comisiei. E Uh, nu știu, vă spun dacă anchetăm sau nu în legătură cu acești membri. Eu nu știu de ce trebuie să spun eu acest lucru. Am trimis un răspuns, nu am pus-o în copie pe doamna Gresle pentru că era o încălcare a drepturilor uh, la viața privată a acestor trei membri Ni s-au cerut informații în legătură cu aceste trei anchete presupuse în legătură cu acești trei deputați. Iată despre ce e vorba. Nu, nu trei deputați, trei membri ai comisiei, mă scuzați. Cred că am terminat și sper că am răspuns mai mult sau mai puțin la tuturor deputaților suficient de clar. Mulțumesc! Ia. Dankeschön. Wünscht die Berichterstatter... Mulțumesc. Dorește doamna raportor să mai ia cuvântul, doamna Pitera? Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Mam... Mulțumesc, doamnă președinte. Am impresia că am primit toate răspunsurile. Mulțumesc mult! Mulțumesc, atunci se încheie acest punct de pe ordinea de zi. Cel puțin nu poate nimeni să spună că ați venit și nu vi s-a dat cuvântul. Am, avea o întârziere de trei sferturi de oră și Vă mulțumesc pentru informații. Trecem direct la punctul 4, raportul special 6 pe 2016 al Curții de Conturi referitor la programele de eradicare, control și monitorizare pentru combaterea bolilor animalelor. Raportor este domnul Jehovski și uh, membrul Curții de Conturi Europene responsabil este doamna Jacobsen. Vă dau cuvântul și vă salut. Thank you, Chair. Uh, uh, mulțumesc, doamnă președinte. Stimată doamnă președinte, uh, reprezentanții ai Comisiei, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru că mi-ați dat șansa să-mi prezint acest raport special realizat de mine în calitate de membru al Curții de Conturi. Este vorba de eradicarea, controlarea și monitorizarea programelor de limitare a bolilor animalelor. De ce este important acest subiect? Bolile animalelor pot să aibă un impact direct asupra sănătății publice, atât în ceea ce privește uh, sănătatea alimentară, cât și în ceea ce privește bolile transmisibile la om, zoonozele. Unele dintre acestea sunt foarte contagioase, se pot uh, transmite rapid, pe, dincolo de frontiere, și implică costuri foarte mari. S-a văzut că uh, sunt costuri de control uh, al, uh, al, al bolilor, control al importurilor și așa mai, mai departe. Se uh, menționează în raport epidemia de febră aftoasă din 2001, care a avut un cost estimat de până la 12 miliarde de euro. În perioada 2009-2014, bugetul UE a dedicat 1,3 miliarde de euro eradic, programelor de eradicare a bolilor animale. Între aceste programe au intrat uh, acțiuni cum ar fi vaccinarea, vaccinarea animalelor, testarea, um, despăgubirile pentru uh, fermierii care au sacrificat animale și contribuția financiară a Uniunii Europene către statele membre este de obicei de 50%. Ce uh, teme am examinat în auditul nostru? Auditul nostru a examinat dacă programele de um, eradicare, control și monitorizare pentru combaterea bolilor animalelor finanțate de Uniunea Europeană limitează în mod adecvat răspândirea bolilor animalelor. În acest context am evaluat cât de uh, adecvată a fost abordarea Comisiei, dacă programele au fost uh, proiectate și implementate corect de statele membre și care a fost uh, raportul de rentabilitate al acestor programe. Și ce concluzie am tras? Mesajul global al raportului este unul pozitiv în calitate de cetățean UE și consumator. Am avut uh, plăcerea să constat că aceste programe au fost uh, foarte reușite în limitarea răspândirii bolilor animalelor. Au uh, fost anumite succese deosebite, cum ar fi scăderea numărului de cazuri de encefalită spongiformă bovină, salmoneloză și rabie. Dar, în unele cazuri, pentru unele boli, perioada de eradicare este foarte lungă și se pot produce noi uh, um, activări ale bolii și boala se poate răspândi foarte repede, așadar vigilența este necesară la nivel european și național. Am conchis că abordarea comisiei a fost uh, corectă și este susținută de consiliere tehnică adecvată, de o analiză a riscurilor și de un mecanism de prioritizare a resurselor. Dar am identificat și domenii specifice cu uh, unde se pot face ameliorări tocmai pentru a putea ameliora schimbul de informații epidemiologice între statele membre și pentru a ne asigura că informațiile istorice privind evoluția bolilor se pot uh, pune la dispoziția părților rapid. Comisia are un set de indicatori uh, foarte detaliat pe care îl recomandă statelor membre, dar considerăm că uh, acesta ar putea fi ameliorat pentru o rentabilitate mai mare și o informare sporită. În ceea ce privește proiectarea și implementarea programelor de către statele membre, am tras concluzia că programele examinate au fost, în general, bine proiectate și bine puse în aplicare și că există sisteme adecvate pentru a se identifica uh, situațiile de uh, boli animale și pentru a se facilita eradicarea acestora dar am uh, constatat și unele exemple în care costurile au fost prea mari sau controlele au fost insuficiente. De asemenea, sunt și unele cazuri în care compensările, despăgubirile plătite de comisie sau măsurile de corecție impuse de comisie ar fi putut să fie mai puternice. Am constatat că progresul a fost lent în unele cazuri, de exemplu, eradicarea tuberculozei bovine în Regatul Unicii Irlanda și bruceloza ovină și caprină în sudul Italiei. Alte subiecte menționate în raport includ uh, evaluarea bolilor care pot uh, fi um, contactate, care pot fi transmise de la animalele sălbatice, mai ales tuberculoza, uh, și faptul că uh, nu s-au oferit rapid vaccinuri pentru anumite boli. În ceea ce privește rentabilitatea programelor, Știm că Comisia are obligația de a raporta în fața Parlamentului și a Consiliului cu privire la rentabilitatea programelor veterinare, dar nu există modele adecvate pentru a se îndeplini această obligație. Ce recomandăm? După cum am spus, acest domeniu merge destul de bine în general, dar bolile noi pot apărea și se pot răspândi rapid. Așadar, vigilența continuă la nivelul Comisiei și al statelor membre este esențială. Pentru a se ameliora Uh, eradicarea, controlul și monitorizarea în acest domeniu, recomandăm următoarele lucruri. Comisia ar trebui să faciliteze schimbul de informații epidemiologice între statele membre. Apoi ar trebui să examineze dacă setul existent de indicatori ar trebui actualizat pentru a oferi informații mai bune privind activitățile de control veterinar și uh, rentabilitatea programelor. În al treilea rând, ar trebui să se includă când este relevant și aspectul legat de animalele sălbatice în programele veterinare. Și în cele din urmă, să se uh, pună la dispoziție vaccinuri statelor membre atunci când uh, criteriile epidemiologice o uh, justifică. Doresc să mulțumesc Comisiei pentru cooperarea constructivă la acest audit și pentru angajamentul lor. Au acceptat toate recomandările noastre și doresc să amelioreze și mai mult uh, măsurile din acest domeniu. Doresc să-i mulțumesc și domnului Jehovski, raportorul Cont, care a pregătit un text excelent. Mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru orice întrebări. Mulțumesc. Domnul Jdehovski are cuvântul. Eh, pani předsedkyně. Mulțumesc. Stimată doamnă președinte, sper că îmi veți permite să fiu eh, cât se poate de succint. Am să încerc eu să vă ajut să mai eh, recuperăm puțin din timpul pierdut. O să încerc să rămân la obiect, să menționăm, să mă asigur însă că menționăm toate punctele importante. Aș dori să mulțumesc întregii echipe de la Curtea de Conturi și uh, mai ales doamnei Jacobsen pentru munca depusă, a fost excelent și nu o spun doar de politețe, am fost uh, foarte plăcut surprins Uh, raportul mi s-a părut uh, foarte bine scris, l-am uh, studiat, aprofundat, l-am citit cu plăcere de mai multe ori. Bolile animalelor sunt un subiect foarte important pentru că au un impact foarte mare asupra consumatorilor europeni. Recent au existat mai multe epidemii, mai multe situații care au stârnit frică cetățenilor europeni. Și nu e vorba doar de frică, ci și de un impact um, economic, mai ales asupra agriculturii, asupra agricultorilor și a altor producători. Curtea de conturi uh, a mm, subliniat mai multe domenii care mi se par esențiale. În primul rând, aș dori să subliniez și eu că este necesar schimbul de informații automat uh, și, de asemenea, trebuie să se amelioreze procedurile de cooperare între statele membre. Bolile animalelor sunt o problemă care depășește frontierele. De aceea cooperarea este necesară și cred că acesta este principalul răspuns pentru toți criticii Uniunii Europene. Dacă Uniunea Europeană are drept prioritate să um, realizeze o siguranță alimentară cât mai puternică, atunci trebuie să își joace rolul, care este foarte important. Aș avea acum o întrebare pentru comisie. Cum lucrați la ameliorarea tehnologiei informației? pentru ca procesele de schimb de informații să se facă automat și accelerat, pentru a se facilita cooperarea și coordonarea între statele membre. Un alt element cheie, cred că este important să fim pregătiți pentru uh, eventuale riscuri de uh, epidemii um, cu răspândire rapidă, care ar putea să dăuneze agriculturii, dar și uh, sănătății consumatorilor europeni. Aș avea și o întrebare legată de disponibilitatea vaccinurilor în astfel de situații, pentru că este necesar și, de asemenea, este un mod de a se limita răspândirea bolilor și a se preveni transmiterea la om. Unele vaccinuri sunt disponibile acum prin depozite speciale, prin bănci de vaccinuri, dar aș ruga Comisia să ne spună ce strategie de analiză a riscurilor are și ce folosește ca bază pentru a uh, crea aceste depozite de vaccinuri. Și aș vrea să vă mai întreb și de ce tuberculoza, um, tuberculoza la vite, tuberculoza bovină nu a fost încă eradicată din Regatul Unit uh, și de ce uh, rămâne încă acest risc. Doamnă președinte, am să închei acum și vă stau la dispoziție pentru discuția ulterioară. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Kadenbach. Da, și eu vreau să vă mulțumesc foarte mult Vreau să mulțumesc reprezentantei Curții de Conturi, dar și raportorului care a pregătit o poziție foarte cuprinzătoare a Parlamentului în textul său. Eu aș dori să aduc doar niște completări mărunte um, și, la modul general, aș vrea să spun că mi se pare foarte importantă abordarea Comisiei și ce aș vrea eu să subliniez are legătură cu accesul la medicamente Uh, și uh, are legătură și cu rata de răspândire a bolilor. Cred că toate acestea au legătură cu creșterea animalelor, deci cred că trebuie să ne gândim bine la felul de agricultură pe care o practicăm în Europa și cred că nu trebuie să scăpăm din vedere creșterea animalelor. Sigur că trebuie să facem mult mai multe, așa cum s-a spus, uh, inclusiv la capitolul profilaxie, dar sunt și alte domenii uh, de care trebuie să ne legăm în permanență când vorbim despre medicina veterinară. Uh, și anume, nu trebuie să uităm rezistența antimicrobiană care este tot mai mare și, de asemenea, folosirea antibioticelor în um, creșterea animalelor, în producerea de alimentelor, care are o legătură cu rezistența antimicrobiană. Și uh, vreau să ne asigurăm că se iau măsuri tot mai puternice. Știm că folosirea profilactică a antibioticelor nu mai este recomandată și uh, este clar că uh, e important să se reducă acest uh, folosirea antibioticelor și, din păcate, nu s-a întâmplat încă, deci rog Comisia să ne spună ce măsuri mai, va mai lua. Mulțumesc! Domnul Christophe Bertrand de la DigiSante are acum cuvântul de la Comisia Europeană. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu am să fiu succint pentru că timpul trece. Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că acest audit s-a desfășurat în condiții foarte constructive. Mulțumesc curții care a ținut cont de toate argumentele comisiei și a făcut um, uh, o muncă de o calitate remarcabilă. Este un subiect foarte complex care ține Uh, de sănătatea publică, dar și de sănătatea animală. Totul a fost foarte bine sintetizat în acest raport, după cum a spus și domnul raportor. Au fost puse câteva întrebări foarte precise, în primul rând de către raportor. În ceea ce privește schimbul de informații între statele membre, există un sistem uh, destul de sofisticat de schimb de informații în caz de epidemie între Comisie și statele membre, este o platformă unde intră toate informațiile relevante. Până acum s-a folosit la un caz mai recent o zoonoză care vine din Turcia și um, se răspândește venind prin Bulgaria. Uh, schimbul de informații între statele membre este organizat în mod optim și, de asemenea, aș adăuga faptul că depozitele de vaccinuri sunt un instrument util foarte util pentru a se opri, a se frâna sau a se opri complet uh, răspândirea epidemiilor. Pe baza unei analize de risc, uh, luându-se ca perioadă de referință anul trecut, s-a constatat că această boală ar putea reveni în primăvară și am uh, trimis imediat o doză de 50.000 de vaccinuri Bulgariei și Greciei. După cum știți, Comisia nu poate să facă Uh, stocuri de vaccinuri care să acopere tot șeptelul pentru toate bolile. Noi acționăm ca prim, prim intervenient până când autoritățile naționale pot cumpăra vaccinuri, uh, chiar ele. Așadar, trebuie să ținem cont de noile riscuri care vin fie din Europa de Est, fie din Africa de Nord, fie din Asia și în funcție de capacitatea de a eradica sau nu boala, de a avea sau nu la dispoziție un vaccin, uh, încercăm să uh, punem în aplicare aceste aspecte. În ceea ce privește rezistența la antibiotice, uh, am avut o întrebare puțin diferită în auditul uh, Curții de Conturi, care vizează un subiect mult mai vast și anume sănătatea umană. După cum știți, Comisia a avut un grup de lucru cu președinția actuală și cu siguranță acesta va fi continuat în următoarea președinție. Uh, pentru a se propune o acțiune ca să se uh, reducă riscul de rezistență la antibiotice. Este o chestiune foarte diferită de problemele concrete pe care le avem în programele veterinare, acestea fiind programe care au obiectivul să um, eradicheze boli prezente de mult timp în Uniunea Europeană pentru a se reduce riscul față de sănătatea umană și, de asemenea, pentru a permite circulația liberă a animalelor pe piața internă. Acesta este principalul obiectiv uh, al programelor. Iar rezistența la antibiotice intră într-un subiect mult mai larg. Vielen Dank. Mulțumesc. Uh, Doamna Jacobsen, dacă doriți să mai luați cuvântul. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că um, Comisia a prezentat uh, și a analizat niște subiecte foarte importante. Așteptăm cu nerăbdare să cooperăm și pe viitor cu Comisia și să vedem cum se va implementa noua legislație privind sănătatea animală în cooperare cu statele membre. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul raportor. Doriți să mai luați cuvântul? Ah, danke. Nu, mulțumesc. A fost uh, foarte satisfăcător răspunsul, mulțumesc! Mulțumesc! Atunci, iată că chiar am reușit să recuperăm uh, timpul în mod impresionant. Mulțumesc tuturor participanților și trecem acum la punctul 5 de pe ordinea de zi. Demersul în urma delegației din 2014 în Republica Cehă, după cum uh, știți, din dosarele CONT și din dosarele Comisiei Europene încă există probleme în Republica Cehă legate de fondurile structurale, uh, de fondul, uh, fondurile agricole și aș dori să dau uh, cuvântul Comisiei ca să ne prezinte situația acestor fonduri și de la Digi Regio este aici doamna Van der Andele, și încă o doamnă șefă de unitate care se ocupă de Cehia. Vă rog, care doriți, care dintre dumneavoastră dorește, dorește să înceapă? Thank you very much. Thank you, Chair, for giving us this opportunity to update. Mulțumesc, doamnă președinte, că ne-ați dat șansa să vă prezentăm următoarele informații despre misiunea dumneavoastră foarte importantă referitoare la situația uh, folosirii fondurilor structurale în Republica Cehă. După misiunea dumneavoastră și după mai multe verificări ale Comisiei Europene, s-a um, reorganizat uh, situația, s-au luat măsuri uh, de corecție în situațiile unde se detectaseră probleme legate de uh, sistemul de gestiune și control. Am ajuns uh, până la urmă la o situație satisfăcătoare. Autoritatea de audit ne-a raportat în 2015 că are rapoarte fiabile și complete. În trecut au existat probleme de implementare. Uh, a existat un uh, grup de lucru pentru Republica Cehă exista un risc uh, un risc mare, acum riscul este de 300 până la 500 de milioane de euro. A existat o reformă a sistemului. Știți că am avut legea funcționarilor publici, care uh, a intrat în vigoare și care va uh, consolida neutralitatea și de asemenea capacitatea serviciului public ceh. Am verificat că autoritățile de punere în aplicare și de certificare funcționează corect și aplică practici de bună gestiune financiară, iar uh, regularitatea cheltuielilor este garantată. Avem condiții ex-ante care oferă un cadru de implementare a programelor strategice, programe care au fost uh, stabilite și respectă strategiile sectoriale. Avem de asemenea criterii de selecție care definesc ce fel de intervenții vor fi selecționate și care sunt obiectivele acestor programe. Așadar, sistemul funcționează, procedura de desemnare va fi, sperăm, finalizată până în vară, Criteriile de selecție um, sunt stabilite de către comitetul responsabil, avem mai multe comitete de monitorizare a programelor. În ceea ce privește coordonarea globală, am urmat uh, recomandarea Comisiei și Republica Cehă a fuzionat toate programele operaționale care vor fi acum uh, gestionate de același minister, care joacă un rol și de coordonare și stabilește reguli comune pentru implementarea programelor. În cadrul condiționalității ex ante, uh, am analizat și impactul direct asupra implementării în domeniul achizițiilor publice. Avem un plan de acțiune foarte important. S-a decis uh, să se crească capacitatea administrativă, nu doar cantitatea, nu doar numărul de funcționari, ci și calitatea lor. Se va oferi um, o formare, se vor uh, crea mecanisme electronice pentru achizițiile publice. De asemenea, vom avea reguli clare pentru a se stabili structura de proprietate și dorim să ne asigurăm că sistemul va fi, autorizat de, va fi folosit de toate autoritățile de gestiune. Există și în ceea ce privește conflictul de interese, există reguli și acum există o lege, un proiect de lege discutat în Parlament pe tema conflictului de interese, care va fi adoptat uh, probabil în următoarele luni. Și am să-i dau acum cuvântul uh, colegei mele. And that were implemented the last month. Okay, thank you. Mulțumesc foarte mult, Gabriela. Mulțumesc, doamnă președinte, că mi-ați dat cuvântul. Eu mă numesc Ilse Van Denabele, sunt șef de unitate la um, unitatea de audit a Digi Regio, responsabilă de Republica Cehă, printre altele, și aș dori să vă prezint pe scurt progresele făcute de autoritățile de audit din, uh, din Republica Cehă. Ultimele informații de la ultima vizită a colegului meu aici, la dumneavoastră. În 2012 am lansat uh, planul orizontal de acțiune și de atunci toate acțiunile au fost implementate în mod satisfăcător. În perioada 2012-2014 am realizat misiuni de audit la fața locului și de asemenea uh, revizuiri uh, extinse pe 5 martie 2015 am trimis a cincea scrisoare de poziție prin care am uh, încheiat toate subiectele rămase nerezolvate de audit. În raportul anual, care este principala sursă pentru auditul DigiRegio, putem spune că de la sfârșitul lui 2014 toate ratele de eroare raportate de uh, autoritatea de audit din Republica Cehă au fost considerate fiabile de către Digi Regio, ceea ce înseamnă că uh, suntem perfect de acord cu ratele de eroare raportate. Munca de audit este foarte solidă și corectă și uh, raportează ratele de eroare mari atunci când acestea corespund cu realitatea. Acest lucru demonstrează independența autorității de audit, iar Comisia are uh, în pregătire noi interacțiuni pe baza muncii autorității de audit. În ceea ce privește rezervele din ultimul raport de audit, am văzut că în ultimii ani, 2014 și 2015, rezervele au scăzut, ajungând la un număr de 4. În trecut aveam 13, ba chiar 18 am avut în 2013. Pe scurt, urmărim aproape munca autorității de audit, continuăm în fiecare an acest lucru și am planificat câteva misiuni la fața locului pentru că se vor face niște schimbări la autoritatea de audit după ce se va implementa legea uh, funcționarilor publici. Acestea vor avea loc la începutul lui 2017 și noi avem în plan uh, deplasări la fața locului ca să ne asigurăm că munca acestei autorități rămâne uh, la fel de uh, pozitivă ca și până acum. Avem misiuni pregătite pentru a evalua sistemul pentru noua perioadă de programare și vom analiza mai ales domeniile de risc, cum ar fi uh, selecționarea și uh, verificarea, gestiunea și verificarea, și vă vom ține la curent dacă vor exista schimbări în ceea ce privește funcționarea autorității de audit. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Ne bucurăm să vedem că autoritatea de audit uh, este monitorizată de dumneavoastră, ca și până acum, și că sunteți mulțumiți de rezultate. Noi suntem puțin preocupați de um, autoritatea de gestiune și de programele în sine, pentru că avem uh, mesaje negative din presa cehă dar și uh, de la autoritățile de gestiune. Ne puteți spune mai multe? În ultimul raport de descărcare, noi ne-am referit la subiectul sistemelor de supraveghere IT 2004-2013 și 2014-2020. Au existat mai multe cazuri de fraudă în Cehia, sunt uh, anchete în curs. și uh, am un dosar pe care l-am parcurs recent când ne uităm Uh, aici văd că cel puțin o treime din programele operaționale au probleme mai, mai mari sau mai mici. Ne put, mai puteți spune ceva? E normal sau nu credeți că ar trebui să reacționați mai mult decât să spuneți uh, că e în ordine? Eu sunt, de fapt, uh, destul de iritată pentru că informațiile pe care le primim noi din Cehia nu prea seamănă cu ce ne spuneți dumneavoastră. Vă puteți referi la situația programelor operaționale, vă rog? De au... Și domnul Ștehovski dorea să intervină. Vážená, vážená paní předsedkyně, vaș. Mulțumesc, doamnă președinte. Reprezent, stimați reprezentanții ai Comisiei, dragi colegi, eu aș dori să vă spun care a fost experiența mea personală? Până în 2013 am fost antreprenor în Republica Cehă și aveam trei uh, firme. Și trebuie să vă spun că mm, la vremea aceea era o tragedie cum se foloseau fondurile în Republica Cehă. Eu nici măcar n-am cerut fonduri europene, pentru că banii aceia se furau de la un proiect la altul. Se măreau prețurile artificial. Erau proiecte care s-ar fi putut face cu 100 de euro, dar se spunea că costă 300 de euro. Absorpția s-a făcut foarte prost. Și putem să vedem și astăzi că dacă Comisia Europeană ar fi vizitat proiectele care au fost implementate în prima perioadă de programare, ar fi văzut um, podul din orașul Colin. E o bătaie de joc făcută cu bani europeni. Este pur și simplu apă la moare pentru toți euroscepticii care pot să vadă ce s-a făcut cu banii europeni. Eu nu mai vreau să mai văd aceeași situație pentru că în unele cazuri chiar mi-a fost rușine că sunt cetățean ceh. Dar nu despre asta vreau să vorbesc. Vreau să mă refer la raportul acesta, care este foarte bun. S-a spus că Republica Cehă a făcut mari progrese, că s-au făcut schimbări din 2014 încoace. Însă eu um, aș vrea ca Comisia Europeană să rămână critică față de uh, utilizarea fondurilor europene în Republica Cehă, pentru că iată că putem uh, vedea încă o dată că în unele domenii controlul s-a cam uh, relaxat în ultimul timp. Eu aș vrea ca uh, licitațiile să fie cât mai transparente. Uh, nu vreau să existe niciun fel de mită în procedurile de selecție. Eu aș dori să existe proceduri electronice uh, pentru achizițiile publice și aș dori să existe posibilitatea de a avea informații cât mai transparente în acest domeniu, pentru că suntem în secolul 21, să fim serioși. Cred că Comisia trebuie să se concentreze pe um, digitalizare a administrației de stat. S-au spus mai multe lucruri până acum, dar eu cred că controlele trebuie să fie stricte și eu sunt cetățean ceh și eu voi cere ca fondurile uh, europene să fie cheltuite în mod corect și îmi doresc ca rata de eroare să scadă până la urmă la nivelul din Germania sau din alte state genau. Also... Așa e. Um, vă rog să prezentați sistematic câte programe au fost întrerupte și ce se întâmplă cu programele noi, 2014 până în 2020, pentru că informațiile pe care ni le-ați prezentat eh, nu spun nimic despre finanțarea noilor programe. Eh, ce să înțeleg? Că nu eh, merg fonduri acolo sau ce se întâmplă? Deci vă rog să începeți cum, în ce ordine doriți. Um, the projects that are now... Uh, proiectele uh, la care ne referim sunt cele menționate. Sunt programe din trecut la care acum finalizăm plățile și aș spune că majoritatea la majoritatea nu s-a uh, oprit finanțarea pentru că Uh, noi facem încă investigații și nu avem programul întreg. La unele se fac anchete, se fac anchete de la OLAF. Vom avea și o anchetă a poliției în privința sistemului IT. Și uh, pentru noua perioadă de programare, Am avut o condiționalitate ex-ante strictă în privința strategiilor de achiziții publice. Am definit programele și uh, urmărim îndeaproape criteriile de selecție și mergem și mai departe. Odată ce se publică uh, cererea de oferte, uh, verificăm uh, criteriile și ne asigurăm că nu este favorizată o parte sau cealaltă. Desigur, pentru noua perioadă de programare nu vom face uh, corecții speciale. Procesul de desemnare trebuie validat de către comisie. Asta se va întâmpla până în vară. Și uh, colega ne va explica ce se întâmplă cu auditurile de care se ocupă unitatea ei. Mulțumesc, Gabriela. Aș vrea să vă spun uh, mai multe în legătură cu informațiile puse de doamna președinte și de colegi. În legătură cu sistemul IT, într-adevăr, avem proceduri în curs legate de mai multe contracte IT. După cum puteți vedea în raportul anual de activitate, avem o rezervă legată de uh, asistența tehnică uh, PO la accesul prioritar 2, și așteptăm rezultatele anchetei de poliție care este în curs. Suntem uh, perfect de acord cu nivelul de corecție propus de Autoritatea Națională de Audit de 25%, care ar putea fi mărit la 100% în funcție de rezultatul anchetei uh, polițienești. Dar vă asigur că Digi Regio ia toate măsurile necesare și că până când se vor încheia programele operaționale, corecția necesară se va pune în aplicare. În ceea ce privește frauda, noi nu, suntem, noi nu audităm fraude, dar când constatăm o fraudă, transmitem informația imediat colegilor de la OLAF. Și acest lucru se discută la forul necesar, la forul competent când este necesar. În ceea ce privește unele informații din presă și așa mai departe, noi ca auditori introducem toate aceste elemente în analiza de risc tragem concluziile, concluziile necesare și raportăm în fața dumneavoastră de îndată ce avem suficiente probe. În ceea ce privește rezervele, avem toate informațiile în raportul anual de activitate, dar pot să vă spun pe scurt, sunt două programe operaționale la care autoritatea de audit a identificat rate mari de eroare, e vorba de Moravia Centrală și de Sud-Est. Programele acestea au fost întrerupte și până când nu se vor implementa măsurile de corecție, Comisia va menține întreruperea. Apoi sunt două programe, Nord-Vest, unde am realizat o misiune de audit, iar statul membru nu a implementat încă măsurile de corecție. Sunt vizate mai multe contracte, în legătură cu care am cerut autorității de gestiune să verifice din nou cheltuielile realizate după implementarea planului de acțiune. Așteptăm rezultatele. Și după cum v-am spus, PO-ul asistență tehnică a fost întrerupt. Așteptăm rezultatele anchetei poliției pentru a implementa corecția la acest sistem IT de audit. Mulțumesc. Aș dori să vă mai întreb o dată ce se întâmplă cu programele noi, 2014-2020, pentru că informațiile pe care ni le-ați dat se referă la programele vechi, 2007-2013. Ce se întâmplă cu programul nou? Well, from an audit point... Din perspectivă de audit, nu pot să mă implic în punerea în aplicare, desigur, dar um, ne bucurăm să vedem că s-au regrupat po pentru că sunt multe probleme. Dacă facem comparația din 2013 până acum, au fost foarte multe pro probleme cu uh, po regionale, uh, în uh, Moravia, de exemplu, rata de eroare a fost mai mare de 5% în ultimii ani, deci ne bucurăm că va exista o autoritate de gestiune unică și unitatea mea cu siguranță va realiza o misiune de audit la acest nou program operațional. Este un pas înainte, considerabil, în ceea ce privește noua perioadă. Așteptăm procedura de desemnare a autorităților este un proces ce ține de autoritățile naționale, deci trebuie să așteptăm și sperăm să primim uh, primele uh, avize în uh, iunie-iulie, apoi facem o analiză de risc și vom realiza misiuni aprofundate la fața locului, la programele operaționale cu cele mai mari niveluri de risc. Vom analiza procesul de selecție, vom face verificări ale gestiunii și așa mai departe la programele operaționale cu cel mai mare risc și cele mai importante. Și vă vom sta la dispoziție să vă mai oferim informații anul viitor după ce se vor încheia aceste proceduri. Vă mulțumesc! Ja, vielen Dank. Das... Mulțumesc! E foarte bun uh, această idee să știm când uh, mai trebuie să ne ocupăm de acest subiect uh, ca să nu pierdem situația din vedere. Și în al doilea rând, se spune că Uniunea Europeană cu politica ei de subvenționare este vinovată că IMM-urile nu mai au nicio șansă în fața întreprinderilor mari și foarte mari. Uh, este așa? Uh, în programele operaționale chiar primesc uh, întreprinderile mici ceea ce li se cuvine? Trebuie să ne asigurăm că nu sunt luate toate contractele de întreprinderile mari, pentru că Altfel, IMM-urile nu vor mai avea nicio șansă să aibă acces la fondurile europene când finanțările se fac numai în spatele ușilor închise. Dacă puteți să ne spuneți câteva lucruri, vă rog. So, in relation to the... Da, în legătură cu marile companii, bineînțeles că acest lucru a ieșit deja în presă, și știți că fondurile structurale e clar că acordă întâietate IMM-urilor avem acest obiectiv uh, prioritar. Însă au existat cazuri în care statele membre au vrut să ofere astfel de posibilități și altor companii și au avut uh, o cooperare cu companiile din domeniul uh, TIC, de exemplu, și în aceste cazuri autoritățile europene nu au nimic de spus. Însă, dacă ținem cont de experiența din Republica Cehă, am considerat că în programul de dezvoltare economică și inovare avem o delimitare foarte clare pentru astfel de companii, pentru că în trecut s-au susținut astfel de companii mari și Uh, ne-am dat seama că a existat uh, practic uh, o greșeală din acest punct și, și că IMM-urile ar trebui să fie susținute iar pentru cazurile în care s-au uh, susținut totuși companiile mari, a existat o limită de 25% pentru a avea un acces din partea tuturor. Și aceste lucruri au fost stabilite nu într-un regulament, ci printr-un acord. Uh, pot să vă spun și în mod oficial, practic, deși ați auzit deja din presă, că autoritățile competente au uh, prezentat modificări ale programului Comisiei pentru a nu fi obligat să respecte această limită de 25% pentru că ea nu este stipulată prin uh, regulament, dar noi la Comisie considerăm că această limită trebuie menținută pentru că programele operaționale trebuie să stabilească care sunt prioritățile, obiectivele principale și de aceea dorim să acordăm în continuare prioritate IMM-urilor. Dacă nu avem o astfel de limită, în Republica Cehă, practic, riscul ar fi ca aceste fonduri să fie uh, primite mare parte de marile companii. Iată de ce Comisia nu și-a schimbat avizul și nu consideră că această limită ar trebui să crească. Autoritățile cehe trebuie deci să respecte aceste condiții ale programelor operaționale. Mulțumesc! Și calendarul, când credeți că mai trebuie să trecem acest subiect pe ordinea de zi?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 Practic, depindem de statele membre, pentru că programul pe care l-am discutat în urmă cu două săptămâni, alături de autoritățile cehe, dacă se respectă acest calendar, se respectă pachetele care sunt desemnate în principiu în iulie-august anul acesta, după care va trebui să mergem la fața locului și să avem o procedură în contradictoriu, să facem o raportare și așa mai departe. Sper să putem prezenta ceva rezultate în vara anului 2017. Sommer 2017, das merken wir. Vara 2017, am notat. Domnul Teurer. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu am putut urmări discuția, din păcate, de la început, pentru că are loc în paralel și o reuniune a Comisiei Econ, unde trebuia neapărat să particip ca raportor din umbră, dar vreau să vin și eu cu o întrebare uh, în, din informațiile pe care le am eu în față, la ora actuală ați, ați rugat DigiRegio să vă prezinte situația actuală a programelor operaționale din uh, Cehia și să vă prezinte situația uh, acestora. Eu mă întreb și vă întreb dacă noi, în calitate de comisie, N-ar trebui să facem oare acest lucru la modul general pentru toate statele membre. Deci mă întreb de ce vorbim acum despre Cehia în uh, domeniul uh, auditului, uh, pentru că au fost și alte state cu probleme grave, din câte am auzit de la Comisie. Aș vrea să știu dacă Comisia consideră că s-au făcut progrese în Cehia și poate ar trebui să punem această întrebare și altora. Și dacă citesc eu bine acest dosar și înțeleg eu bine, um, de, delegația comisiei noastre uh, din 2014 a fost formată din alți colegi, eu nu am participat și uh, poate nu am fost bine informat de colegii din grupul meu despre ce s-a discutat acolo. Uh, Înțeleg că sunt informații legate și de 2012 și poate chiar și de 2007. Mă întreb ce facem cu responsabilitatea politică pentru acele lucruri care sunt atât, s-au întâmplat atât de, cu atât de mult timp în urmă. Ce se întâmplă cu perioada dintre 2009 până în 2012 este o situație diferită de cea a programelor operaționale care sunt acum în curs și pentru mine este o întrebare foarte importantă pentru că noi am mai avut și alte delegații, de exemplu, în Haiti sau în alte mm, uh, zone cu probleme și nu le-am urmărit după aceea foarte intens, cum facem acum. Îmi amintesc că am fost în Lituania uh, pentru uh, de- dezafectarea unei centrale nucleare uh, și mă întreb uh, de ce procedăm așa acum și de ce nu procedăm așa întotdeauna. Aș vrea să se clarifice, pentru că eu nu pot închipui că avem o abordare selectivă. Cred că avem nevoie de un sistem stabilit împreună cu grupurile politice ca să vedem la ce delegații ale comisiei noastre este nevoie de follow-up și la care nu. Și aș avea și o întrebare pentru comisie. Cum uh, abordați dumneavoastră situația cazurilor vechi? Și aceste cazuri din 2009 până în 2012 au fost prelucrate sau nu? Dacă da, dacă au fost prelucrate, rezolvate, atunci punem capăt și noi discuției. Nu mai are rost să avem acest punct pe ordinea de zi la Comisia de Control Bugetar. Dar dacă mai sunt încă deschise cazuri din perioada la care ne referim, atunci nu putem nici noi să închidem punctul, nu? Pentru că dacă sunt cazuri noi, cred că ar trebui să facem o nouă delegație la fața locului. Dar uh, eu nu cred că putem uh, noi, uh, Cocobu, să mergem în permanență în cele 28 de state membre și să avem acele puncte ale monitorizării urmărilor delegațiilor pe ordinea de zi. Eu cred că dacă s-ar uh, alege, s-ar fi ales uh, la modul aleatoriu acest punct pentru a fi trecut pe ordinea de zi, ar fi o mare problemă. Stimate coleg spune doamna președinte, avem unele state membre care au probleme mai mari decât altele și uh, noi facem o analiză de risc și vedem acum, de exemplu, uh, că în Slovacia există o rată de eroare relativ mare. În Cehia, în 2012, După cum a spus Comisia, au, uh, s-au făcut progrese la programele operaționale, cel puțin la cele pe, cele pe care le-am vizitat noi. Și uh, acum însă avem din nou o problemă uh, din ce în ce mai mare după acele succese. Eu cred că este important să ne ocupăm de aceste probleme și uh, mă bucur că informațiile pe care le-am avut noi la dispoziție au ajuns și la domnul Toirăc și mă bucur că domnul Toirăc se preocupă de acest subiect. Într-adevăr, am avut și alte subiecte, de exemplu ajutorul umanitar pentru Haiti. Ă, acolo au fost state membre care au avut contribuții foarte mari și am constatat probleme structurale la programele operaționale, care au dus la o rată de eroare relativ mare în ă, programul Uh, anual, în raportul anual. Și eu cred că avem toate motivele să ne ocupăm de Cehia. O să continuăm acum uh, cu rapoartele de progres pentru România și Bulgaria, pentru că considerăm că aceste subiecte sunt foarte relevante. Și de aceea eu cred că este cât se poate de justificat să ne ocupăm de follow-up. În uh, cazul uh, acestor uh, gestionări de programe, e clar că va trebui să ne ocupăm uh, de multe ori de aceeași problemă din nou și să urmărim dacă s-a rezolvat sau nu și Comisia Europeană va trebui să ne țină informați. Eu am cerut de două ori să se treacă Cehia pe ordinea de zi. După delegația noastră la fața locului am avut două dezbateri cu uh, cei care erau înaintea dumneavoastră Uh, șef de unitate la comisie. Și e foarte important să avem o abordare clară asupra uh, problemelor structurale ale autorităților de gestiune din uh, statele membre. Și ați avut și o întrebare pentru comisie. Domnul Toirer, dacă îmi permiteți, aș mai avea o întrebare suplimentară. A apărut un reproș și anume că aici uh, facem un fel de uh, procedură extraordinară sau găsim o soluție extraordinară, dar mie mi se pare că dumneavoastră vă străduiți să aveți o abordare mai sistematică. Um, a fost și o delegație în uh, Italia, în sudul Italiei. Eu cred că ar fi important ca statele care primesc mulți bani din fondurile structurale și fondurile de coeziune să fie monitorizate. Noi am mai fost și în Spania, am fost și în Germania de Est în trecut. Eu cred că ar fi necesar ca acest subiect al gestiunii să fie discutat la modul general pentru toate statele, ca să avem o analiză de risc cât mai transparentă. Și dacă sunteți de acord, m-aș bucura să auzi părerea comisiei. Sigur, mâine chiar avem un atelier ca follow-up după misiunea noastră în Grecia, demersul ulterior a delegației Comisiei Cont în Grecia, ca să vedem cum putem îmbunătăți deciziile privind exproprierile de terenuri. Am avut o astfel de delegație în trecut și mâine ne vom ocupa de această temă ca să vedem uh, în mod special cum uh, cum s-au uh, folosit fondurile europene, pentru că în Grecia s-au produs cele mai multe exproprieri de terenuri și au fost implicate fonduri europene. E foarte important să monitorizăm la modul durabil toate problemele. Vă rog, dacă vreți să luați cuvântul, vă rog. Ok, thank you for the floor. Mulțumesc foarte mult. Nu sunt deloc de acord cu comentariul făcut de domnul Toirer și anume că Comisia nu a reacționat Uh, față de aceste chestiuni. Dacă vedeți care este raportul de activități anuale din 2014, cele patru rezerve care erau incluse în acel raport au fost uh, încheiate, au fost eliminate în 2015 și suntem uh, în continuu sub presiune, pentru că atunci când plățile sunt uh, oprite, credeți-mă pe cuvânt, presiunea este foarte mare din partea autorităților naționale pentru validarea programelor. Așa că colegii mei și cei care se află la fața locului sunt foarte atenți pentru a, face recomandările necesare pentru reluarea plăților. Deci lucrăm foarte atenți, cunoaștem foarte bine colegii din statele membre, știm foarte bine cum se implementează programele și cum funcționează autoritățile de acolo. Începem, am început ancheta noastră în 2009 și am realizat peste 360 de misiuni la fața locului deci v-aș invita să vedeți care sunt rapoartele de activitate anuale din ultimii ani pentru a vedea ce am făcut. În fiecare an am analizat cu atenție situația, am uh, prezentat niște planuri de implementare, am monitorizat situația ulterior și practic putem confirma că s-au făcut multe îmbunătățiri de către autoritățile de audit, îmbunătățiri care se reflectă în numărul uh, Uh, redus al uh, rezervelor. Multe recomandări au fost uh, implementate, atât din punctul de vedere al celor făcute de comisie, cât și cele făcute la nivel național și s-au făcut îmbunătățiri coerente pentru noua perioadă. Noi acum ne centrăm pe programele operaționale de risc și e normal, în situație de audit se poate întâmpla orice, pot apărea noi informații în presă, articole de presă, și puteți fi sigur că în Directoratul pentru Audit suntem atenți la toate statele membre pe care le tratăm în mod egal și analizăm riscurile imediat când e nevoie și în mod foarte profesionist. Mulțumesc! Da, aș vrea să clarific situația pentru că n-am vrut să acuz comisia. Dacă am înțeles corect ce ați spus, întreruperile de plăți au fost ridicate pentru că s-au făcut îmbunătățiri. Așa este? So every inter da. La fiecare întrerupere, când întrerupem practic uh, un plan de acțiune, se face pe două părți. În primul rând, cerem să se facă corecții pentru cheltuielile trecute și cerem, pe de altă parte, să se ia măsurile necesare pentru ca pe viitor să nu se mai facă astfel de erori. Deci este vorba de măsuri de prevenire și corectoare și, în funcție de aceste recomandări, facem o evaluare la fața locului pentru a vedea că toate aceste măsuri și recomandări au fost implementate pe deplin înainte de a relua plățile. Deci, într-adevăr, dacă s-a terminat cu întreruperea, înseamnă că suntem satisfăcuți și recomandările au fost implementate pe deplin wenn ich, mit, wenn ich richtig mitgezählt habe, gibt es... Dacă am socotit eu bine, sunt cinci programe operaționale unde sunt acum întreruperi. Doamna Ayala. Sí, eu eh, unirme al... Da, vreau să mă alătur și eu comentariului făcut de domnul Toirer, pentru că problema practic nu se referea aici dacă Comisia ne-a prezentat o îmbunătățire sau nu. Oricum îi mulțumim pentru datele noi prezentate, ci întrebarea se punea mai degrabă la felul în care s-a inclus acest punct pe ordinea de zi, pentru că mi s-a întâmplat cum mi s-a întâmplat domnului Toirer. N-am știut cum să explici colegilor mei de ce dintr-o dată apare delegația din Cehia și nu cea din Valencia, din Spania sau din altă parte de ce a apărut pe ordine de zi aceasta și nu alta. Deci ar fi bine ca la anumite puncte să nu se dea senzația că dumneavoastră hotărâți singură ce faceți cu ordinea de zi, ci să avem uh, o decizie luată la nivelul coordonatorilor, pentru că dacă nu avem alte informații suplimentare, noi nu știm ce să spunem colegilor noștri, nici măcar cehilor, pentru că nu știam cum să le explicăm de ce a apărut acest punct pe ordinea de zi dintr-o dată. Deci cred că cel mai uh, bine și atitudinea cea mai constructivă pe care am putea o avea este aceasta, să discutăm înainte. De exemplu, spuneți despre Grecia că trebuie să avem o dezbatere, putem avea un seminar specific pe această temă și să le explicăm. Dar un follow-up care apare dintr-o dată pe ordine de zi, fără să știm de ce și cum, cred că ar fi bine ca în prealabil să avem o decizie și o hotărâre împreună, așa cum spunea domnul Toirer, pe care îl susțin mai ales atunci când nu știm de unde vin aceste propuneri, ar fi bine măcar să ne putem pronunța, să facem comentarii pe marginea acestor propuneri, pentru că altfel avem senzația că dumneavoastră hotărâți singură și cred că asta nu este deloc uh, constructiv, nici bine pentru nimeni. Și nu înțelegem după aceea de ce avem o astfel de temă pe ordine de zi, fără ca nimeni să mm, poată să explice uh, motivația sau justificarea pentru că monitorizare facem pe multe teme, multe state membre, deci ar trebui să avem o justificare pentru aceasta. Sunt alături de domnul Toirat pentru că ar trebui să avem informații pentru a justifica de ce avem acum pe ordinea de zi delegația uh, din Cehia, dacă are de-a face cu o decizie personală a dumneavoastră sau dacă avem o explicație coerentă pe care să oferim colegilor noștri. Cred că e important să știm acest lucru pe viitor. Mulțumesc! Ich habe Gott sei Dank ganz wenig Schlaf. Slavă Domnului, eh, eu am foarte puține nopți când nu pot să dorm. În 2014, în aprilie, am fost în Cehia și am constatat că acolo sunt probleme mai mari decât în alte state membre. Am văzut și că acolo există o mare voință din partea autorităților de a uh, controla aceste probleme, de a le rezolva. Am discutat cu mai mulți reprezentanți ai guvernului, uh, și uh, am văzut că pun mare preț pe rezolvarea problemelor și că fac toate eforturile posibile. De aceea eu m-am gândit că ar fi util să mai readucem și noi subiectul pe ordinea de zi la noi la comisie. Nu vreau să fac mare caz, dar uh, am uh, rămas un pic nelămurită pentru că am avut impresia că nu ne-ați prezentat o privire de ansamblu asupra Cehiei, așa cum se întâmplă în raportul curții, curții de conturi de obicei. Mi se pare impresionant numărul de anchete de poliție și uh, știu că au rămas și câteva rezerve încă neridicate, deci oricum, cred că ar fi o veste bună pentru contribuabilii noștri care sunt preocupați de ce se întâmplă cu fondurile europene și noi nu dorim să punem pe nimeni la zid, nu dorim să acuzăm pe nimeni, um, însă noi vrem să aflăm dacă se ocupă cineva de aceste probleme. Asta vrem să facem noi și eu una prefer să pun eu întrebările, că dacă nu le pun eu, nu le pune nimeni. Și uh, cam așa. Vă rog, vă rog. No, no estoy diciendo que... Doamna președinte, nu vreau să spun că nu dorim să facem un follow-up, o monitorizare, dar spun că vreau să o facem în mod coordonat, pentru că altfel ne aflăm doar eu și cu tine aici în sală și de-a dreptul frustrant să avem aici dialogul între noi două alături de comisie care ne dă toate aceste date. Cel mai bine ar fi dacă avem un raport special, așa cum va fi cazul Greciei, de exemplu, să discutăm dinainte pentru ca mai multă lume să fie prezentă, pentru că există interes. Deci problema nu este că nu trebuie să o facem, ci cum să o facem, pentru că e mai ușor să îi motivăm pe colegi să vină aici dacă discutăm înainte, pentru că altfel vom fi doar doi în sală și cred că e oarecum frustrant ar fi bine să avem o discuție un pic mai extinsă în care să fie prezenți mai mulți colegi. Asta era singura explicație. Deci uh, să vedem cum o facem pentru a avea o atitudine mai constructivă. Ales gut. Bun, foarte bine. Mulțumesc foarte mult. Vom mai aborda acest subiect cu siguranță și uh, vara viitoare. Trebuie, cred eu, să abordăm subiectul și în cadrul descărcării și uh, mie mi se pare întotdeauna că sunt nesatisfăcătoare subiectele pe care le abordăm la descărcare, pentru că lipsesc multe informații uh, și eu aș vrea ca uh, comisia noastră să fie mai credibilă, pentru că, uite, noi exprimăm interes față de foarte multe subiecte și nu vrem să ajungem doar la audierea comisarilor să punem anumite întrebări. În orice caz, mulțumesc mult pentru informații. Trecem la punctul 6 uh, de pe ordinea de zi ultimele evoluții. No. Exact, mecanismul de cooperare și verificare. Vă amintesc că, că e vorba de Bulgaria și România. Am primit rapoarte de progres și pe noi ne interesează cum s-a modificat gestiunea fondurilor. În bine, în rău, ne interesează o perspectivă asupra situației, situației judiciare din aceste state membre, pentru că știm că dacă nu există o justiție funcțională, nu poate funcționa nimic altceva. Urez uh, bun venit uh, invitațiilor noștri și vă dau cuvântul. Veniți în permanență la noi pentru acest subiect, vă cunoaștem bine, vă rog. Madam Mulțumesc, doamnă președintă, și mulțumesc Comisiei pentru că ne oferă această posibilitate pentru a vă face o prezentare în legătură cu stadiul actual al lucrurilor la MCV. Și cred că ar fi bine să facem o prezentare de context mai întâi. Vă reamintiți probabil că înaintea aderării României și Bulgariei în 2007 s-a hotărât că e nevoie de mai multe progrese în domeniul justiției și lupta împotriva corupției și în cazul Bulgariei pentru criminalitatea organizată. Deci s-a înființat uh, mecanismul MCV cu angajamente din partea celor două state să respecte niște standarde stabilite și Comisia trebuia să facă niște rapoarte de monitorizare uh, Uh, de-a lungul timpului. Ultimul raport a fost adoptat în luna ianuarie și a fost transmis Parlamentului și Consiliului, iar concluziile Consiliului au susținut recomandările făcute, au fost adoptate de uh, Consiliul de Afaceri Generale în luna martie. De-a lungul anului am avut uh, schimburi de opinie cu autoritățile naționale, am uh, uh, luat legătura cu organizații internaționale, cu experți și cu societatea civilă pentru a face schimb de informații. Însă centrul activității noastre este acela al uh, cooperării cu guvernelor, guvernele respective, cărora le mulțumim pentru cooperare. În ceea ce privește cooperarea, și aici e vorba și de fondurile europene, uh, MCV-ul, după cum știți foarte bine, nu are o finanțare directă. Cele două state membre uh, preiau bani din uh, fondurile europene de investiții pentru a finanța aceste uh, progrese. Din ce în ce mai mult dacă ținem cont de noua perioadă de programare. Aceasta pentru a dezvolta programele de reformă, pentru a face investiții în IT, în uh, formare și așa mai departe. Toate acestea se află în gestiune partajată cu autoritățile competente naționale pentru a alege programele naționale pe uh, marginea cerințelor și a priorităților stabilite în programele multianuale. Pe lângă aceste fonduri mai există și expertiză prin uh, serviciul uh, de pooling al uh, fondurilor structurale, S-au început lucrările în special cu Ungaria, care oferă expertiză pentru anumite proiecte concrete. Această parte de cooperare pentru a stimula reformele, reformele și pentru a ajuta cetățenii este o parte importantă și, practic, multe proiecte au avut un impact pozitiv în urma evaluării. Trebuie să vedem uh, care este costul corupției și pentru întreaga economie, așa cum a arătat Parlamentul uh, recent, uh, și de asemenea costurile în ceea ce privește criminalitatea organizată și corupția, pentru că e vorba de costuri care sunt greu de cuantificat. Și, bineînțeles, ele variază de la un stat membru la altul, dar estimările arată că uh, este un cost destul de mare. Am să vă fac uh, o prezentare succintă a situației în cele două state membre. Să încep cu situația Bulgariei. Anul trecut au existat uh, două elemente importante, reforma justiției și dezvoltarea unei noi abordări pentru a face față corupției. Sunt două elemente care se regăsesc și în raportul de anul acesta. Deci, în primul rând, pe partea justiției. Raportul arată care sunt uh, controversele în acest domeniu din 2015 și arată că reforma Consiliului Superior a Justiției a devenit esențială, aceasta reprezentând uh, că se acordă o mai mare independență judecătorilor și procurorilor în ceea ce privește deciziile luate. Modificările constituționale care au fost adoptate în decembrie uh, cu câteva schimbări la textul inițial, au reprezentat un pas înainte pentru acest Consiliu și, practic, noua structură a început să funcționeze în luna aprilie. Au existat și alte domenii în strategia pentru reforma justiției, unde Comisia a dorit să înregistreze progrese, de exemplu pachetul de modificări legislative, al doilea pachet care a fost pregătit de guvern. Același lucru s-a întâmplat și în alte domenii unde s-au făcut progrese pozitive, cum ar fi, de exemplu, numirea uh, și acordarea cauzelor la instanțele judecătorești, toate acestea, practic, consolidează reforma făcută în domeniul justiției. Raportul salută faptul că judecătorii poate să vorbească liber în public uh, pentru a susține reforma. Din punctul de vedere al recomandărilor, am subliniat în special domeniile importante unde trebuie să facă progrese, în special uh, integritatea sistemului de justiție. Ne întoarcem la problema numirilor și a alocărilor aleatorii ca un adevărat test al integrității. Multe din aceste idei au legătură și cu rapoartele și recomandările anterioare pe care le-am făcut, de exemplu, nevoia de a identifica problemele în toate etapele, de la nivelul anchetei, acțiunii procuraturii și așa mai departe și de a le face față cu o urmărire eficientă a corupției și a criminalității organizate. În ceea ce privește corupția, legea guvernamentală a corupției va fi esențială în acest sens. E vorba de înființarea unei noi agenții în acest domeniu, o lege care a fost respinsă în Parlament în septembrie anul trecut și care uh, nu a fost nici acum adoptată și aceasta pune semne de întrebare în legătură cu stabilitatea reformei. Însă legislația este acum uh, discutată. Faptul că ar exista o nouă agenție independentă care să lupte împotriva corupției, aceasta ar reprezenta un adevărat pas înainte. În ceea ce privește partea operațională, raportul arată că există o provocare uh, continuă pentru a vedea uh, cum se monitorizează cazurile de corupție la nivel înalt. S-au făcut progrese pentru a depăși anumite probleme instituționale în acest sens, însă situația este instabilă deocamdată. În concluzie, raportul a identificat inițiative importante care fac ca reforma să meargă mai departe pe anul 2015, subliniind însă și elementele care au mai rămas de făcut pentru ca uh, principalele cauze uh, care sunt în justiție să fie finalizate și să se depășească problemele controversate. Felul în care se implementează aceste recomandări eh, va determina, bineînțeles, eh, ce se va întâmpla cu raportul în 2016. Și acum, trecând la România. Raportul din ianuarie 2015 a marcat progrese continue în sistemul justiției și lupta împotriva corupției, care sunt acum de durată. Însă, în același timp, că a arătat că e nevoie de progrese care să fie consolidate. Raportul 2016 a analizat aceste tendințe și câteva elemente din anul 2016 care determină felul în care s-a făcut reforma. Independența justiției este esențială și um, numirea uh, posturilor cheie este esențială în acest sens. Uh, Raportul din 2016 este esențial și Comisia urmărește îndeaproape procedurile de numire pentru procurorii la nivel înalt și judecătorii la nivelul cel mai înalt. Anul trecut au existat uh, un număr și mai mari de cazuri care ar putea pune sub semnul întrebării independența justiției. Și justiția a dat dovadă de multă voință pentru a-și susține independența. Totuși, una din recomandările uh, Comisiei de anul trecut uh, codul de conduită care să fie respectat pentru a asigura independența justiției încă nu a fost realizat pe deplin. Și există uh, numeroase exemple în care se arată că justiția este pusă în dificultate. Raportul arată că, în general, sistemul uh, de justiție în România este profesionist, s-a adaptat modificărilor impuse de implementarea noilor coduri Totuși, deși ele au intrat în vigoare în urmă cu 2 ani, uh, situația nu este foarte clară nici până acum, în parte datorită uh, situației constituționale și a situației instabile din Parlament. Raportul recomandă ca uh, procedura pentru codul penal să se finalizeze anul acesta rapid în Parlament pentru a da o stabilitate instituțiilor judiciare. Instituțiile anticorupție sunt pregătite pentru a face față rolului lor în uh, situații foarte dificile și în cauzele de luptă împotriva corupției la nivel înalt. Raportul revine și la problema uh, calității justiției, în special la faptul că cele două camere ale Parlamentului nu ar trebui să aibă criterii diferite pentru a uh, refuza imunitatea sau anumite uh, cazuri de uh, arest. În lupta împotriva cor- corupției, aceasta este în continuare esențială. Probabil că vă reamintiți uh, de dosarul tragic din octombrie anul trecut uh, în București, uh, care este văzut de mulți ca o consecință a corupției locale și, într-adevăr, corupția rămâne răspândită în România. Raportul uh, încurajează o utilizare mai eficientă a fondurilor europene pentru a lupta împotriva corupției, pentru a avea un nou sistem IT care să ajute și în sistemul de achiziții publice, însă e nevoie și de o lege pe această temă care să fie adoptată trebuie să facă față și situației de confiscare a bunurilor, care ar putea fi un pas important înainte, ținând cont de recomandarea de durată a Comisiei pentru a implementa cu adevărat uh, mandatele de confiscare. În concluzie, se arată că progresele făcute de România în ceea ce privește uh, corupția sunt impresionante, că sistemul justiției s-a consolidat în continuare. România a făcut progrese uh, pentru a atinge obiectivele principale ale MCV. Însă, în același timp, există câteva recomandări din raportul 2015 care au rămas în continuare de actualitate și care arată că uh, progresele nu sunt uh, chiar de pline. Raportul arată că anul acesta va fi un an cheie și va oferi o nouă oportunitate pentru a arăta în ce măsură reformele se rădăcinează cu adevărat în România. Deci, deși mai există câteva obiective de clarificat în cadrul MCV-ului, e clar că în lupta împotriva corupției, în sistemul justiției, s-au făcut multe progrese. Comisia așteaptă să monitorizeze în continuare situația în aceste state membre pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor MCV. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, sunt informații foarte importante și uh, mă bucur de veștile bune, dar nu cred că trebuie să ne relaxăm prea repede. Uh, când uh, vedem ce se întâmplă în unele state în care nu există astfel de mecanisme și presiuni, ne ne dăm seama că e foarte important să fie menținute și să avem o abordare cât mai constructivă. Sunt puncte foarte importante pentru funcționarea întregii Uniunii Europene, nu doar pentru cele două state. Și mă bucur că astăzi nu am ajuns la un uh, adevărat showdown, ci că mecanismul a fost acceptat până la urmă în aceste state membre și în România, unde totdeauna au fost probleme mai mari decât în Bulgaria. Mulțumesc foarte mult! Uh, când credeți că trebuie să mai abordăm din nou acest subiect? Well, we are um, at the moment. Deocamdată ne ocupăm de o serie de rapoarte anuale. Următorul raport va fi disponibil în ianuarie la anul și va avea o perspectivă puțin diferită, pentru că, practic, se vor înregistra deja 10 ani de când facem MCV-uri, de aceea vom încerca să avem o perspectivă mai generală um, asupra întregii perioade și poate cu această um, ocazie Comisia va decide dacă vom continua cu acest mecanism. Deci aceasta va fi o ocazie strategică să rediscutăm aceste chestiuni uh, cu siguranță de interes pentru uh, comisia dumneavoastră pentru a avea o perspectivă pe termen mai lung. Până atunci, nu vom avea elemente noi în mod special, dar dacă doriți, putem reveni oricând la aceste subiecte într-o discuție. Zehn Jahre Mechanismus ist doch auch mecan... 10 ani de mecanism. Iată, o aniversare frumoasă. Domnul Novakov. Thank you, Chair. Mulțumesc, președinte. Revin la ultimele cuvinte ale reprezentantului Comisiei în legătură cu viitorul acestui mecanism. Poate participarea deputaților la dezbatere arată clar care ar trebui să fie rezultatul MCV-ului. Bulgaria și România au intrat în Uniune, după cum știm foarte bine, în ianuarie 2007 și de atunci ambele țări s-au angajat să continue reformele în domeniul justiției, reforma sistemului judiciar și să lupte împotriva criminalității organizate. După 8 ani și 13 rapoarte, Atât Bulgaria cât și Europa s-au schimbat. În ultimul raport, Comisia Europeană arată că progresele făcute în ambele țări sunt evidente și mă bucur de majoritatea lucrurilor spuse despre cele două țări și despre modul în care situația s-a ameliorat în diferitele sectoare. Dar mă întreb când se vor stabili criteriile pe care trebuie să le respecte cele două țări și cum, cum vor fi formulate aceste criterii. Pentru că deocamdată, în legătură cu unele criterii, suntem deja mai avansați decât unii parteneri europeni, cel puțin Bulgaria. Și apoi să nu uităm că aceste rapoarte costă bani, um, banii ai contribuabililor. Olaful spune că țara mea face parte dintre țările dintre primele țări care transmit Olafului uh, informații în legătură în care există suspiciuni de neregularități în legătură cu folosirea fondurilor europene și Bulgaria a reușit să um, absoarbă peste 97% din fondurile europene la care avea dreptul. Rezultatele sunt impresionante. Da, există poate în continuare probleme de rezolvat și știu că există o legătură între fondurile europene și sistemul judiciar, dar rezultatele, cifrele arată că performanța Bulgariei este destul de bună și cifrele sunt informații obiective. Uh, primim informații detaliate și de la OLAF și de la Comisie în legătură cu progresele pe care le facem, atât în absorpția fondurilor europene, cât și în reforma sistemului judiciar. Deci, dacă continuăm cu acest mecanism, eu nu cred că e nevoie, dar dacă continuăm cu acest mecanism, avem nevoie de criterii. Ce trebuie făcut, când și cum. Atunci va fi mult mai clar pentru statele membre și pentru cetățeni să își dea seama în ce cazuri guvernele nu au reușit să facă, să reformeze sistemul și unde s-au uh, obținut anumite uh, realizări. Cam asta am avut de spus și, bineînțeles, rămân la discuția dumneavoastră pentru a continua discuția. Mulțumesc. Domnul Ivan, vă rog. În primul rând vreau să mulțumesc și eu pentru informațiile uh, pe care le-am primit despre cele două țări și despre raportul uh, MCV, atât pentru România cât și pentru Bulgaria. Cred că este greșit să le gândim la pachet și să le punem la pachet, să încercăm să facem comparații. Uh, mi s-a părut puțin forțată uh, afirmația dumneavoastră că în România au fost mai multe probleme decât în Bulgaria. Nu știu unde au fost mai multe. Sunt probleme în ambele țări legate de corupție. Sunt probleme diferite, pentru că sunt țări diferite, cu sisteme diferite, cu Uh, clase politice diferite, cu tradiții și cu mm, metode de lucru total diferite, nu pot fi asemănate, nu pot fi puse în balanță și măcar nu pot fi luate la pachet. Trebuie analizate progresele fiecărei țări în parte. Uh, e încurajator faptul că aceste progrese sunt și sunt remarcate de către Comisie. Evident că mai sunt foarte multe lucruri de făcut. Evident că drumul este unul foarte lung. Uh, Cred că noi aici, în Comisia de Control Bugetar, mai ales în Parlamentul European, în mod special, ar trebui să rezistăm tentației de a folosi acest, aceste rapoarte ca instrumente politice în lupta internă din, uh, țări, din cele două țări. Dacă e guvern de stânga, cei de dreapta sunt mai vocali. Dacă e guvern de dreapta, sunt vocali cei de stânga și folosesc acest MCV ca armă politică cred că în interesul tuturor, și celor de dreapta, și celor de stânga, indiferent de ce familie politică facem parte, ca lupta împotriva corupției să fie una susținută în cele două țări, dar nu neapărat sau nu numai în cele două țări. Sunt cazuri grave de corupție în toată Europa. Sunt probleme cu corupția în administrația publică din țări cu tradiție în democrație. Uh, Uh, sunt fraudate uh, uh, fondurile mm, europene în multe alte țări din Uniunea Europeană. Deci, sigur, trebuie să încurajăm cele două țări și să le susținem pe acest drum pe care merg, dar cred că un mecanism de cooperare pentru toate cele 28 state membre ale Uniunii Europene ar fi unul foarte util de gândit în viitor, pentru că, până la urmă, interesele financiare ale Uniunii Europene sunt puse în pericol uh, din cauza corupției la nivelul Uniunii uh, Europene. Cred că ar trebui să discutăm mult mai aplicat aici, în Comisia de Control Bugetar, despre instrumentele pe care le avem pentru a recupera sumele de bani pe care diferite uh, persoane acuzate de corupție în Uniunea Europeană le duc în afara Uniunii Europene, în țări care le protejează uh, Uh, prin secret bancar și nu dau acces la informații, cred că Uniunea Europeană ar trebui să-și regândească politica și relația economică, politică, uh, diplomatică cu țări care protejează corupții din Uniunea Europeană și care nu dau acces la informații. Cred că sunt foarte multe lucruri pe care le putem discuta și trebuie să discutăm despre corupție, dar legat de cele două țări, cred că ele trebuie încurajate pe drumul pe care au plecat și poate gândim un mecanism pe viitor pentru toate cele 28 state membre. Mulțumesc. Also, mir, hat's leid getan. Mi-a părut rău că, de fapt, nu avem un astfel de mecanism și pentru Croația. Cred că această mm, supraveghere de durată, sigur că ne dă mult de muncă, dar are și multe avantaje, pentru că poate corecta imediat orice evoluții uh, negative. Și cred că e important să avem astfel de mecanisme, să uh, urmărim uh, progresele, dar să vedem și ce mai rămâne de făcut și la ce trebuie să mai reflectăm. În ceea ce privește gestiunea fondurilor, eu cred că situația s-a ameliorat clar în ambele state membre. Există probleme punctuale, însă problemele sistemice care existau înainte au dispărut și uh, e important ca situația să și rămână așa. Aveți dreptate cu siguranță. În, avem probleme în, mai, în multe state membre, într-adevăr, uh, trebuie să ne concentrăm asupra lor și sigur că nu trebuie să uităm unele lucruri, ci trebuie să facem ceea ce trebuie. Vă rog, uh, cred că v-am uh, masacrat numele, nu-i așa? Vă rog, aveți cuvântul în orice caz. Slith. Numele meu este Slith. Nu e ușor de pronunțat chiar și pentru englezi. Voiați să mai spuneți ceva în încheiere? Um. Mulțumesc. Câteva observații pentru a reacționa la cele spuse de membrii comisiei. MCV-ul este un uh, instrument neobișnuit și am uh, vorbit despre originile sale, care explică existența sa și faptul că este un mecanism neobișnuit. Dar, în orice caz, Comisia are o treabă de făcut în cooperare cu cele două state membre. Comisia consideră că mecanismul a ajutat la timpul său să se atingă obiectivele stabilite la început. A permis celor două state să se concentreze pe priorități. Încercăm în recomandările noastre uh, să fim suficient de concreți pentru a da o imagine clară a modului în care considerăm că cele două state membre pot să progreseze în anul următor deci am încercat să facem recomandări suficient de specifice pentru a fi utile, fără a fi atât de specifice încât să nu dăm statelor membre, să nu lăsăm statelor membre marja de manevră de care au nevoie. Dar am dor- în același timp am dorit să transmitem ideea că e nevoie de durabilitate. Trebuie să existe uh, un proces oarecum autonom în cele două state membre dacă dorim să atingem uh, obiectivul de credibilitate și nivelul de încredere uh, necesar pentru ca obiectivele să fie aplicate în continuare, chiar dacă nu va mai exista mecanismul. Acesta este obiectivul nostru, deci să existe o durabilitate în, în sistem. Mulțumesc! Absolut! Absolut! Haideți să încercăm mm, să vă susținem, noi asta ne dorim, pentru că noi am crezut totdeauna că acest mecanism este foarte important. Și astfel am încheiat uh, ordinea de zi pe ziua de astăzi. Mâine la ora 9 vom uh, relua. Începem cu biroul. Uh, de fapt, voiam să spun biroului cont, ca să nu uit că în această seară, la ora 7, mai avem un trilog cu Comisia și Consiliul pe tema uh, Comisiei de Supraveghere, Comitetului de Supraveghere, mă scuzați. Uh, mulțumesc mult pentru prezență, pentru participare. Pe unii o să-i revăd mâine, pe alții nu, dar în orice caz vă mulțumesc pentru participare.